Dragi colegi, cred că trebuie să începem. În această dimineață eu voi prezida reuniunea comisiei noastre. Avem o mică schimbare pe ordinea de zi. Vom discuta la 10 și un sfert raportul referitor, care era la punctul 15, Tania, raportul Tania Fayon, care se referă în special la Kosovo. Iar acum vom începe uh, cu un punct referitor la situația din urgen de urgență din Franța și respectarea dreptului primar al Uniunii Europene. Și, dragi colegi, aș dori să vă spun în câteva cuvinte uh, care este povestea acestei uh, legislații. După atacurile teroriste pe scară largă care au avut loc în regiunea pariziană în noiembrie, autoritățile franceze au decis să aplice legislația privind uh, starea de urgență. Prelungirea acesteia pentru trei luni a fost autorizată de Parlamentul Franței pe 20 noiembrie 2015 și uh, a fost uh, reînnoită în 19 februarie pentru încă 3 luni și pe 20 mai pentru încă 2 luni. Legea franceză privind uh, starea de urgență și uh, aplicarea ei definește anumite măsuri care pot fi luate de autoritățile administrative. Unele dintre aceste măsuri pot implica o derogare de la obligațiile impuse de Convenția privind protecția drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Prin notificarea din 24 noiembrie 2015 uh, și uh, 25 februarie și 25 mai, autoritățile franceze au informat Secretariatul Consiliului Europei de faptul că au decis să facă uz de derogarea prevăzută la articolul 15 al Convenției. La decizia coordonatorilor, l-am invitat pe domnul Pierre Selal, ambasador extraordinar și plenipotențiar și reprezentant permanent al Franței la Uniunea Europeană, pentru un schimb de opinii referitor la starea de urgență din Franța și compatibilitatea măsurilor luate în acest context de autoritățile franceze cu legislația primară și secundară a Uniunii Europene. În primul rând, domnule ambasador, în numele Comisiei Libe, vreau să vă transmit condoleanțe și tot sprijinul nostru pentru uh, atacul în care și-au pierdut viața un polițist și soția lui în 13 iunie. Dragi colegi, vom avea o scurtă prezentare a domnului Selal și după aceea un schimb de opinii um, aici cu colegii. Deci, domnule Selal, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Doamnelor și domnilor deputați, îmi face o deosebită plăcere să pot lua cuvântul uh, în fața dumneavoastră și să răspund la întrebările dumneavoastră și uh, la solicitarea de informații referitoare la situația din Franța. După cum ați spus și dumneavoastră, doamna președinte, vă mulțumesc și pentru condoleanțele exprimate în numele dumneavoastră și în numele parlamentarilor uh, europeni pentru atacul care a avut loc acum trei zile în Franța. Ce înseamnă starea de urgență? Doamnă președinte, ați spus-o și dumneavoastră. Este o situație deosebită, definită prin lege, caracterizată, ca să citez dintr-o lege din 1955, printr-o situație de pericol im iminent, care aduce atingere gravă ordinii publice în diferite moduri. Ce este important este că avem o definiție juridică foarte strictă a stării de urgență. Nu este o situație politică. Este o situație juridică prin care legea oferă autorităților administrative, în cazul în care se aplică starea de urgență, prerogative suplimentare și posibilități de acțiune suplimentare. Este o logică de prevenție care stă la baza stării de urgență, care este menită să acopere lacunele și potențialele pericole la adresa ordinii publice atunci când este cazul. După cum ați spus, în Franța s-a uh, declarat stare de urgență după atentatele din 13 noiembrie, s-a prelungit apoi cu trei luni, uh, apoi uh, cu încă trei luni în 19 februarie și pentru încă două luni în 20 mai 2016. Și astăzi ne aflăm în stare de urgență. Aș vrea să vă dau câteva exemple de măsuri adoptate care trebuie să fie, uh, bineînțeles, proporționale și justificate. În primul rând, interzicerea manifestațiilor. Acestea sunt limitate în spațiu și în timp, cu două obiective. Pentru a se evita aglomerările de persoane, pentru că, după cum știți, un grup de persoane este o potențială țintă pentru atentatele teroriste, și prevenirea evoluțiilor uh, ce pot avea loc în caz de evenimente grave pentru a putea permite mobilizarea forțelor de securitate în punctele esențiale. În contextul conferinței privind clima, care a avut loc la Paris în decembrie, s-au uh, adoptat interdicții de a manifesta. Și după cum știți, după cum puteți vedea, dată fiind uh, situația socială din țara mea, care presupune multe manifestații, aceste interdicții nu sunt nici generale, nici absolute și uh, autoritățile administrative se străduiesc să adapteze măsurile de interdicție luate. Se pot impune și percheziții administrative în, caz în, care, în cazul în care există motive serioase să se considere că um, anumite persoane pot reprezenta un pericol la adresa ordinii și securității publice și poate fi vorba și de uh, aresturi la domiciliu în caz că persoanele în cauză sunt implicate în activități suspecte. Aș dori să vă prezint uh, câteva exemple de punere în aplicare a acestor măsuri. Ceea ce privește perchezițiile administrative – Acum câteva săptămâni s-a prezentat un bilanț în jurul datei de 15 mai și anume s-au făcut 3427 de perchiziții administrative, majoritatea în prima fază a uh, stării de urgență, deci până în 26 februarie. În a doua perioadă, din 27 februarie și 9 uh, mai, au avut loc doar 145 de percheziții. Este logic pentru că locurile ce trebuiau percheziționate au fost percheziționate în prima perioadă. Și vreau să spun că uh, s-au uh, neutralizat 750 de arme în aceste percheziții, dintre care 615 arme de război. Și ce este important este că primul rezultat al percheziților este munca de uh, strângere de informații care permite crearea de fișiere, completarea fișierelor, actualizarea lor. Și prima dovadă că aceste percheziții au fost pertinente este că se referau la persoane care uh, erau deja fișate. O observație. 59 de percheziții administrative au dus la proceduri judiciare. Atât în ceea ce prive, în temeiul legislației privind uh, armele, în temeiul legislației privind uh, drogurile și, uh, de asemenea, aceste percheziții au dovedit un lucru pe care îl știam deja și anume faptul că există foarte multe legături între terorism, traficul de arme, traficul de droguri. Știm că traficul de droguri este o sursă foarte importantă de finanțare a terorismului. În ceea ce privește aresturile la domiciliu pe care le-am menționat, din 268 de proceduri în vigoare în 26 februarie, s-au prelungit 69 și s-au adoptat încă 3 noi, ceea ce înseamnă că acum avem 72 de uh, aresturi la domiciliu. Și aș vrea să vă mai spun că chiar dacă starea de urgență permite autorităților publice să restricționeze libertatea de uh, adunare, s-a decis doar o singură măsură de închidere a unui lăcaș de cult. Acestea ar fi comentariile mele, stimați parlamentari. Știu că vă interesează și cadrul juridic și cadrul parlamentar pe plan național, care se definește în funcție de măsuri și în funcție de punerea în aplicare a stării de urgență. Și trebuie să fie foarte clar un punct și anume că starea de urgență nu încalcă, nu ne uh, permite să încălcăm principiile statului de drept, ci există foarte multe garanții și principii uh, de limitare. În primul rând, garanțiile uh, impuse de lege. Legea din 20 noiembrie 2015 a precizat și a încadrat anumite uh, dispoziții ale legii din 1955 și am să vă dau două exemple. În ceea ce privește arestul la domiciliu, această lege a modificat sfera de aplicare a legii vechi pentru a permite adaptarea la realitatea pericolului Măsurile trebuie limitate în spațiu și timp, iar legiuitorul a, de, a definit precis modurile de aplicare ale măsurilor. În ceea ce privește prevederile administrative, s-au introdus garanții procedurale, s-a decis că un uh, ofițer de la Poliția Judiciară trebuie să fie prezent la percheziții și la confiscări, de asemenea, implicarea procurorului a fost decisă și, de asemenea, implicarea unor uh, parlamentari, avocați, jurnaliști. Uh, s-a decis uh, în legătură cu aceștia că ei nu pot face obiectul acestor percheziții administrative. De asemenea, avem un cadru judecătoresc cu implicarea unor judecători de nivel administrativ, printre altele. Curtea Supremă din Franța a validat prin hotărârea sa faptul că um, aceste măsuri legate de arestul la domiciliu sunt constituționale în starea de urgență. Iar judecătorul administrativ a uh, primit responsabilitatea de a se asigura că măsurile sunt adaptate, necesare și proporționale adaptate, necesare și proporționale. Acestea sunt principiile dreptului public francez care apar în uh, jurisprudența Consiliului de Stat din 1933 încoace. Consiliul Constituțional, în decizia sa din februarie 2016, a precizat că autoritățile administrative nu pot să copieze date informatice uh, obținute în timpul unei percheziții fără o autorizație prealabilă din partea unui judecător, cât timp măsura este similară unei confiscări. Aceasta este hotărârea Consiliului Constituțional, care în același timp a uh, validat această procedură și a uh, limitat punerea sa în aplicare. În Franța, Consiliul de Stat este o instanță administrativă. Un judecător administrativ poate uh, avea, poate apela la anumite proceduri care permit să se pună capăt în orice moment unei încălcări grave și clare a libertăților fundamentale. Și asta nu doar atunci când măsura a fost notificată, ci și în curs de executare. La finele lunii aprilie 2016 s-a făcut un prim bilanț la Consiliul de Stat și cifra este interesantă aproape o treime, mai mult de o treime, de fapt, din uh, aceste ordonanțe, deci 38 din 111, au fost contestate uh, în fața judecătorului, fie pentru a se cere suspendarea lor, fie pentru ca ele să fie abrogate administrativ înainte ca judecătorul să se pronunțe. Ceea ce cred eu că este uh, o dovadă clară uh, a faptului că controlul judecătoresc al măsurilor luate este uh, real și duce de multe ori la uh, anularea sau uh, limitarea măsurii luate. Deci, repet și insist, starea de urgență și măsurile luate în acest context nu sunt caracterizate prin nerespectarea statului de drept sau posibilitatea de a eluda principiile statului de drept, Ministerul de Interne exercită un control jurisdicțional extrem de strict. Control legislativ, control jurisdicțional, avem și control parlamentar. Legea din 20 noiembrie 2015 a introdus un control parlamentar asupra stării de urgență. Și am să vă citez, adunarea națională și senatul trebuie să fie informate de guvern cu privire la măsurile luate în cadrul stării de urgență și pot cere orice fel de informații suplimentare legate de aceste măsuri. Comisiile de drepturi fundamentale din comisiile de drept uh, din Senat și din uh, Adunarea Națională au primit informații în permanență, au avut schimburi de scrisori cu Ministerul de Interne și anume 66 de scrisori, au organizat o serie de audieri cu uh, Ministerul de Interne, cu asociații de uh, drepturile omului și controlul parlamentar a fost real în această perioadă și continuă și pe viitor. Doamna președintă, stimați deputați, după cum uh, a spus doamna președintă în uh, introducere, v-ați întrebat și dumneavoastră dacă starea de urgență este compatibilă cu um, Uh, tratatele internaționale la care Franța este parte și mai ales Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Guvernul francez a decis să uh, facă uz de dispozițiile care se află în uh, articolul 4 din Pactul Internațional al Politicilor de Urgență și de uh, o, o clauză de derogare din Convenția Drepturilor Omului care permite suspendarea temporară a anumitor drepturi și libertăți în caz de situație excepțională. și în uh, circunstanțe care justifică starea de urgență, așa cum s-a întâmplat în țara mea. Și vreau să insist din nou asupra unui fapt. Faptul că facem uz de aceste clauze de derogare nu înseamnă că nu mai respectăm pactul și convenția. E vorba de măsuri juridice prevăzute de aceste două instrumente care permit ca în anumite circunstanțe aceste acte să fie respectate în anumite moduri, dar care sunt prevăzute chiar de aceste instrumente internaționale. Și există obligația de a informa Consiliul Europei și ONU în contextul punerii în aplicare acestor două instrumente. Astfel, în ultimele luni am avut discuții regulate cu raportorul special al ONU și cu Convenția de la Veneția. Convenția de la Veneția ne-a vizitat în prima săptămână din martie. Uh, Ministrii noștri au mers la Strasburg pentru a se întâlni cu secretarul general al Consiliului Europei și a prezentat situația din Franța. Ministrul de Externe a mers la Consiliul Drepturilor Omului uh, de la ONU, de la Geneva, și a prezentat uh, starea de urgență din Franța și măsurile excepționale pe care le-am adoptat și a insistat mai ales pe faptul că noi dorim să respectăm atât securitatea cetățenilor cât și libertățile publice la care ținem foarte mult în țara noastră. Și în ultimul rând, V-ați întrebat uh, pe, pentru ce motive s-a prelungit starea de urgență, ultima dată acum câteva săptămâni. Președintele Franței a spus foarte clar că starea de urgență, prin definiție, nu poate fi permanentă, dar că are responsabilitatea de a garanta securitatea cetățenilor săi atunci când riscul este încă uh, prezent. Și cred că, din păcate, nu poate nimeni să conteste faptul că Franța este o țintă de prim rang pentru mișcările teroriste, mai ales jihadiste, jihadiste tocmai pentru că acționează împotriva jihadiștilor în Sahel, în Irak, în Siria, dar și pentru că aplică principiile de libertate, de laicitate, de emancipare principii cu care ne mândrim, pentru că de două secole uh, sunt în vigoare în Franța și tocmai pentru că uh, teroriștii jihadiști nu le pot suporta. Noi considerăm că pericolul este uh, încă mare și ca dovadă în 24 martie un proiect de atentat de amploare a fost dejucat. De 2-3 ani 12 atentate au fost prevenite și ați spus-o și dumneavoastră, doamnă președinte, acum trei zile un uh, atentat uh, foarte grav a avut loc uh, la domiciliul unui cuplu de polițiști. Ne aflăm într-un context care presupune dublarea atenției și a precauției. Campionatul european de fotbal la care participă 2,5 milioane de spectatori. În Franța au venit 8 milioane de persoane în acest context, uh, în legătură directă sau indirectă cu campionatul. Și cu siguranță s-au făcut deja eforturi uh, enorme pentru protecția ordinii publice. Și ca să vă dau un exemplu, 110.000 de polițiști sunt acum uh, pe teritoriul uh, național în cadrul operațiunilor de securitate desfășurate și noi considerăm că riscul persistă și că evenimentele acestea uh, specifice, campionatul european care va avea loc turul Franței, justifică uh, păstrarea măsurilor pe care le-am evocat. Din toate aceste motive, starea de urgență este încă în vigoare în Franța, dar, după cum am spus, pe plan juridic această situație este într-un cadru foarte strict și nu permite decât măsuri justificate care în permanență încearcă să împace protecția libertăților individuale și respectarea ordinii publice. Doamnă președinte, vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule ambasador, pentru această prezentare pentru detaliile pe care ni le-ați prezentat și trecem acum la întrebările colegilor. În primul rând, coordonatorii grupurilor politice de la PPE, domnul Engel, dacă doriți. Mersi, doamna Vă mulțumesc, doamnă președinte. Bine ați venit, um, excelența dumneavoastră, domnule ambasador. Două, trei uh, observații din partea mea. Începând cu ce ați spus la sfârșit, starea de urgență nu are cum să fie permanentă. Nu are cum să dureze prea mult. Și este tocmai riscul uh, de care ne temem acum în Franța și în alte locuri. Deoarece observăm că, deși este vorba despre fenomene vechi, acestea au devenit mult mai intense în ultimul timp și procedurile de anchetă, regulile de anchetă, mijloacele pe care le avem la dispoziție, par a fi insuficiente. Mi-aduc aminte de ce se întâmpla pe vremuri când legislația interzicea să se facă verificări la fața locului pentru a constata un adulter sau nu. Și ca atare uh, se ajungea la situații ciudate unde oamenii se trezeau la 4 dimineața ca să fie sigur că uh, patul nu era deloc uh, încălzit, astfel încât atunci când venea poliția la 6 fix, să <laughs> constate că nu s-a întâmplat nimic. Și dacă cumva patul era cald, exista un risc de, de adulter sau o bănuială de adulter. există infracțiuni sau riscuri de a se comite infracțiuni care probabil că nici măcar nu ar fi anchetate sau depisate dacă nu ar exista această stare de urgență. Dar dacă la 23.30 se consideră că e nevoie de o percheziție urgentă într-un anumit loc, atunci ar trebui să avem legislația necesară care să ne permită să facem această percheziție fără să avem nevoie de starea de urgență. Pentru că până la urmă am da forțelor de aplicare a legii un mijloc de intervenție mult mai eficient. Da, starea de urgență, chiar dacă este bine încadrată, trebuie să fie limitată în timp și să fie justificată doar de situații cu adevărat urgente. În Franța a avut loc atentatul, conferința de la Paris cam două luni după aceea, cu mulți participanți uh, și se justifica prelungirea serii de urgență, acum campionatul european de fotbal, apoi turul Franței. Întotdeauna va exista un eveniment uh, care ar putea să justifice menținerea stării de urgență, dar nu avem nevoie neapărat de această stare de urgență, ci mai degrabă de niște proceduri uh, corespunzătoare și care să permită să luarea de măsuri pentru situația din fiecare moment. Citeam cândva în ziarul Le Monde că existau cam 100 de uh, uh, lăcașuri de cult musulmane, de moschei din Franța, care sunt bănuite de a fi radicale. Dar nu îi arestați pe imamii care uh, uh, propovădesc radicalismul și nici nu i expulsați. Ar fi trebuit să vă ocupați de acești imami uh, fără să aveți nevoie de starea de urgență. Pentru că nu putem să tolerăm astfel de fenomene care, de fapt, reprezintă o amenințare. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Engel. Acum, din partea grupului Socialiștilor și Democraților, doamna Sipăl. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, și mulțumim foarte mult pentru prezentarea exhaustivă a situației din Franța și a tot ceea ce e posibil în această stare de urgență. Doresc să mă alătur spuselor domnului Engel. Când există un pericol iminent, da, regulile pot fi manevrate mai uh, flexibil și trebuie să vedem, dar trebuie să vedem cu ce efecte asupra societății în general, dacă o situație de urgență se prelungește prea mult. Uh, Sunt în Franța anumite situații dificile, nu putem nega asta, însă aș vrea să știu dacă pe lângă această stare de urgență există și alte idei. Ce se întâmplă cu măsurile pe care le-ați uh, descris dumneavoastră pentru Tour de France, pentru greve, pentru campionatul european? Cum faceți în așa fel încât poliția să fie poate dotată structural, din punct de vedere personal, altfel? Sau cum faceți cu educația și formarea pentru ca pe termen lung polițiștii să fie pregătiți? Vă gândiți oare și la măsuri preventive, la măsuri într-un stadiu incipient al pericolului, în așa fel încât pe termen mediu să reușiți să ridicați această legislație privind starea de urgență? Apoi, dumneavoastră v-ați referit și la confiscări. trei uh, peste, peste 3.000 și ceva, uh, ați numit și câteva sute de arme. Ar fi interesant însă să vedem uh, ce măsuri au rezultat în găsirea unor arme. Câte măsuri? Una, două, cinci? Ar fi foarte important ca să ne dăm seama și cât de răspândită este posesia ilegală de arme. Există depozite mai mari sau cum să ne imaginăm noi această situație? Iar în ceea ce privește finanțarea, nu e nimic nou că există o legătură între droguri, arme și terorism și trafic ilegal. Dar m-ar interesa foarte tare dacă în cazul acestor uh, anchete și în cazul celor 750 de arme găsite s-a putut constata o legătură directă cu teroriștii. Erau făptași radicalizați de la care se poate uh, pleca de la ideea că cel puțin au participat la um, pregătirea unor potențiale atentate. Sau mai degrabă a fost vorba de traficanți de droguri și de arme care să nu aibă o legătură directă și imediată cu terorismul. Ați menționat și um, inițierea mai multor proceduri penale, despre câte anume este vorba și în ce stadiu se află acestea. De asemenea, mă interesează să știu dacă aceste proceduri au fost din cauza criminalității organizate sau au fost, pur și, uh, au fost uh, și ele legate de terorism. Mulțumesc. Mulțumim, doamnă Sipel. În numele ECR, doriți să interveniți? Domnul Halaho. Mulțumesc. Mulțumesc. Da, vedem că mereu se întâmplă câte ceva care ar justifica prelungirea stării de urgență. Apar evenimente noi, dar uh, amenințarea islamismului Uh, sau radical, radicalizat nu este una care să dispară. Nu va dispărea nici după ce starea de urgență va fi ridicată. Prin natura sa, starea de urgență este temporară. Ne punem întrebarea dacă e corect să reacționăm astfel în asemenea situații. Sau, poate că reușim să găsim alte măsuri procedurale și uh, legislative pe care să le introducem, în așa fel încât să putem reacționa rapid. Mulțumim. Dau cuvântul doamnei Grisbeck, numele ALDE. Merci, madame Vă mulțumesc, doamne președinte, mulțumesc, domnule ambasador, că ați acceptat invitația noastră, că ați acceptat să participați la acest dialog care, din uh, nefericire, pe plan politic a devenit uh, obișnuit, deoarece am mai avut ocazia și cu să avem o asemenea discuție cu reprezentanți din alte state membre, unde se aplica o situație juridică excepțională uh, pe o durată mai lungă. Mă gândesc la Polonia, la Ungaria sau la Danemarca. Prin urmare, vă mulțumesc că acceptați să participeți la acest dialog pe o chestiune sensibilă. Vă mulțumesc și pentru curajul dumneavoastră că ne vorbiți despre situația din țara noastră, Franța. Și vă mulțumesc pentru prezentarea clară și amănunțită despre toate detaliile juridice, despre consecințele pe plan juridic, despre uh, felul în care Franța respectă tratatele, despre felul în care aplică regimuri derogatorii. Vă mulțumesc că ne vorbiți despre progresele ce s-au realizat pe plan legislativ în Franța în timpul cel de-al doilea semestru 2015 și în timpul primului semestru 2016. Mă refer aici la legea din mai anul curent, care poate va aduce răspunsuri uh, pe lungă durată și vor permite um, renunțarea la sala de urgență, care este un regim juridic prevăzut de lege și care este um, încadrat, dar care prin definiție nu poate să fie decât temporar. Eu vin din Franța și mai sunt și alți concetățeni uh, în sală și știu foarte bine că există tensiuni permanente în Franța și că simțim um, aceste amenințări care de altfel um, au consecințe vizibile uh, sub formă de proteste, de exemplu, în Franța. Ca să închei partea introductivă a intervenției mele, aș vrea să mai spun că declarația pune în aplicare a stării de urgență după evenimentele de pe 13 noiembrie era cât se poate de justificată, având în vedere circumstanțele. Însă, am ascultat cu multă atenție ce a spus dumneavoastră, sunteți demn de a preda la o catedră de drept public pentru că ați preluat această uh, frumoasă formulă, libertatea este a regula, măsurile polițienești sunt excepția. Durata stării de urgență uh, cu un control parlamentar adecvat s-ar putea însă să slăbească regimul juridic și până și eficacitatea acestei măsuri s-ar putea să fie atenuată. Starea de urgență nu trebuie să devină una de lungă durată, pentru că este un regim juridic temporar. Deci, până la urmă, răspunsul statului poate să se degradeze. Și chiar și francezii nu mai știu, până la urmă, că mm, starea de urgență este în continuare uh, valabilă. Și un alt lucru pe care doream să spun este că acest regim de urgență avea drept scop să apere statul de drept. Și starea de urgență cu litere mici nu poate să înlocuiască statul de drept. Și apropo de faptul că eficacitatea uh, este atenuată, dumneavoastră ați dat uh, dovezi uh, sângea de informații, posibilitatea de a interzice uh, protestele, uh, perchizițiile administrative. Ei bine, toate aceste măsuri uh, nu au putut să împiedice atentatul cumplit care a avut loc uh, în urmă cu două zile. De aceea spun că eficacitatea se atenuează. Președinta roagă vorbitoarea să se apropie de sfârșit. Vreau să știu cum am putea să fim mai eficienți în, uh, în reacțiile noastre. Mulțumesc. Doamnă Vergia, aveți cuvântul în numele grupului GUE. Da, vă mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc, domnule ambasador, pentru această prezentare uh, uh, juridică care, de fapt, apără măsurile luate de guvernul francez, dar acesta este rolul dumneavoastră doresc să vă împărtășesc o serie de preocupări a multor francezi față de aceste măsuri. În primul rând, ne aflăm într-o situație excepțională care justifică luarea de măsuri excepționale. Însă, acestea trebuie să uh, fie o derogare totală de la statul de drept și de la principiile de drept comun Trebuie să punem sub semnul întrebării uh, principiul libertăților individuale în numele securității. Dați-mi voi să amintesc câteva elemente. Starea de urgență s-a bazat pe o lege din 1955, o lege adoptată pe vremea când aveau loc uh, uh, evenimentele din uh, Alger. Și numai uh, în uh, 2005, când au avut loc uh, revolte în cartierele populare s-a mai folosit această măsură juridică. Însă, dacă în timpul războiului din Algeria n-a fost nevoie să se uh, cum, întărească măsurile și să se înăsprească măsurile legate de starea de urgență, acestea uh, măsuri de înăsprire au fost luate de Parlamentul francez uh, după atentatele din 2015. Și aici sunt de acord cu Natalie. Felul în care uh, se uh, efectuează aceste perchiziții, perchiziții administrative, nu sunt normale într-un stat de drept. Uh, Uh, arestul la domiciliu. Să știți că foarte mulți militanți ecologiști au fost afectați de această măsură de arest la domiciliu și chiar ne întrebăm care este legătura dintre aceste um, uh, decizii de arest la domiciliu și amenințarea teroristă. Starea de urgență a fost prelungită în februarie și a fost din nou prelungită în luna uh, mai dar în luna iulie nu are cum să mai fie prelungită pentru că cea mai mare parte a dispozițiilor legate de starea de urgență fac parte dintr-un text de modificare a procedurii judiciare și Principala noastră grijă este că s-ar putea ca executivul să aibă mai multă putere decât legislativul și deci s-ar putea ca judecătorul administrativ să aibă mai multă putere decât uh, uh, judecătorii din uh, instanță și mai multă putere decât autoritatea judiciară. Ca să mă alătur au spus de, uh, de colega Natalie Grisbeck, domnule ambasador, vreau să știu câte din aceste perchiziții și arestul la domiciliu au Uh, fost strâns legate de lupta împotriva terorismului. De fapt, numărul este infim și um, tocmai de aici um, apar și problemele și eu cred că în această comisie trebuie să ne punem întrebări, să ne punem întrebări despre uh, uh, cum putem să comparăm uh, reacția Franței cu reacția Belgiei. În Belgia nu există stare de urgență și Belgia este uh, amenințată în aceeași măsură de atentate teroriste, însă aici nu s-au luat asemenea măsuri. Trebuie să fim vigilenți, trebuie să lucrăm cu Comisia de la um, Veneția, trebuie să lucrăm cu Comisarul pentru Drepturile Omului uh, de la ONU, care și ei își pun foarte multe întrebări și eu sunt foarte îngrijorată îngrijorată de felul în care evoluează dreptul în uh, țara mea. Dragi colegi, vă citesc cine mai poate să ia cuvântul. Doamna Fayon, doamna Inveld. Madame Gomes și Madame Spinelli. Ah, maintenant je donne la parole à Madame Fayon. Acum da cuvântul doamnei Fayon. Excusez-mă. You, thank you, miss. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule ambasador, Mă mulțumesc și dumneavoastră pentru informațiile foarte importante pe care mi le-ați uh, împărtășit. Împărtășesc multe sentimente cu poporul francez legate de evenimentele ce au avut loc, de amenințările care persistă. Nu să repet întrebările ridicate de colegii mei. Vă adresez o altă întrebare. Um, a apărut în presa uh, franceză și în presa belgiană ieri. În plus, am primit și informații de la diplomați că poliția belgiană ar fi fost informată că există două grupuri teroriste care ar fi ajuns în Franța și Belgia în urmă cu o săptămână și jumătate din Siria via Turcia și Grecia. Această celulă s-a împărțit în două pentru a lansa atacuri în uh, Paris și la Bruxelles în zilele ce vor urma. Și informația aceasta uh, a circulat în presă, dar s-a uh, trimis și o circulară din partea ambasadelor, cum că e mai bine să ne ferim de transportul public, de uh, centrele comerciale. De asemenea, s-a cerut ridicarea, uh, ridicarea alertei în Belgia. Mă întreb dacă e vorba doar de o alarmă în presă. Din câte am înțeles ieri, poliția belgiană a spus că în continuare anchetează informația și că nu ar trebui să mai dăm atâta crezare presei. Dar informația a venit și din partea ambasadelor și vreau să știu dacă operați uh, cu aceleași tip de informații despre luptătorii străini uh, ISIS, care ar fi ajuns în Belgia și în Franța exact acum o săptămână. Mulțumesc! Mulțumim, doamnă Fayon! Acum, doamna Holmeier. Herr Botschafter, als erstes möchte ich mich... Domnule ambasador, în primul rând vă mulțumesc sincer pentru prezența dumneavoastră în comisia noastră. În primul rând, tot respectul meu față de Franța și uh, condoleanțe familiilor care au fost afectate de atacuri teroriste. Noi suntem aici în comisie și mereu spunem uh, ce faceți bine sau prost sau uh, punem sub semnul întrebării ce faceți, dar haideți să punem lucrurile invers astăzi. Mă întreb pe dumneavoastră ce vă așteptați din partea comisiei noastre. Deci să inversăm puțin lucrurile, pentru că mie mi se pare că aici uh, ne comportăm ca și cum noi am ști mai bine, dar până la urmă în viața de zi cu zi polițiștii sunt cei care Uh, trebuie să țină piept teroriștilor. Și față de ceea ce a întrebat doamna Vergea, eu vă întreb altfel. De la ultimul atentat asupra familiei de polițiști, e vorba de un făptaș cunoscut și este foarte greu să ne dăm seama unde este delimitarea între statul de drept și faptul că știi că cineva este salafist și un potențial terorist, atentator. Există noi informații la nivelul Franței, trebuie să știm și noi ceva pentru că noi mereu vă întrebăm cât sunt arestați la domiciliu și apoi ne întrebăm de ce a fost comis un atentat de către o persoană al cărei nume era deja cunoscut. Și atunci vă întreb, dar cu prudență, aveți strategii noi de abordare a acestei probleme, în așa fel încât aceste uh, persoane uh, care sunt salafiști cunoscuți uh, nu pot fi abordate altfel, fără a fi neapărat în urmărire penală. Și au, au fost adresate întrebări despre Turcia, despre Grecia și despre faptul că există teroriști care vin încoace. Uh, după ce s-a trecut de frontiera Greciei, ce trebuie făcut? Pentru că sunt unii care vor să facă abuz de ruta uh, refugiaților, intenționat. Noi trebuie însă să putem delimita de cei care sunt oameni inofensivi, simpli refugiați care vin aici ca să caute un trai mai bun. Eh, trebuie să existe un transfer între datele SIS și alte baze de date. La ce vă gândiți în acest sens? În rest, doresc încă o dată să vă mulțumesc pentru timpul acordat astăzi comisiei noastre. Mulțumesc. Dau acum cuvântul doamnei Intveld. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, domnule ambasador. Este normal, după părerea mea, să avem o asemenea dezbatere la Parlamentul European, căci chiar dacă este o dezbatere neplăcută, dificilă, de fapt vorbim despre statul de drept și despre drepturile fundamentale. De aceea mi se pare cât se poate de corect să avem o dezbatere aici, pentru că suntem cu toții cetățeni europeni și atentatele din Franța și Belgia ne-au afectat pe toți. Și uneori chiar uh, um, în mod cât se poate de puternic. Toată lumea a fost emoționată de ce s-a întâmplat și de aceea, în numele grupului meu, îmi exprim solidaritatea față de toate victimele și de familiile acestora. Parlamentul European, pe de altă parte, se implică deoarece, după fiecare atentat, uh, uh, suntem sesizați ca să adoptăm legi împotriva terorismului și cred că de aceea avem uh, răspunderea de a Um, vegea la respectarea drepturilor fundamentale, dar uh, să adoptăm și aceste legi, cu atât mai mult cu cât Comisia Europeană nu își asumă această răspundere. De când s-a dat decretul uh, pentru a decreta starea de urgență, Uh, în noiembrie 2015, această stare de urgență a fost uh, prelungită de trei ori și este în vigoare de șapte luni. Franța are de gând să mai prelungească această stare de urgență și după sfârșitul lunii iulie. A doua întrebare. Din păcate, nu este primul val de terorism care uh, uh lovește Franța și, sau și alte state europene Ați luat măsuri asemănătoare când au mai avut loc atentate teroriste în trecut? Ne spuneți că totul este așa cum uh, um, se cuvine, că nu trebuie să ne facem grijă, însă Comisia pentru Dreptul Omului, Comisia Consultativă, a exprimat critici aspre la adresa guvernului francez. Ați vorbit despre o vizită la Comisia de la Veneția și eu aș vrea să știu care au fost concluziile Comisiei de la Veneția. Și în sfârșit, o întrebare care probabil că ar trebui să o adresez Comisiei Europene. Aceasta din urmă ne-a spus uh, totul uh, este în ordine, pe noi nu ne privește, este uh, o problemă de suveranitate națională. Însă, dacă orice stat membru ar lua asemenea măsuri, de exemplu Polonia a luat măsuri în regim de urgență și uh, Comisia a spus că Curtea Constituțională din Polonia nu uh, uh, s-a sesizat. Oare nu cumva aceasta reprezintă un precedent periculos? Și o ultimă întrebare privind aresturile la domiciliu. Din câte am înțeles, aceste aresturi la domiciliu sunt pronunțate fără vreo intervenție a autorităților judiciare, Uh, totul se bazează pe notițe informative din partea serviciilor de informații. Considerați, și este din nou o întrebare și pentru Comisia Europeană, considerați că o asemenea măsură este conformă acquis comunitar, mai ales cu drepturile procedurale, cu uh, drepturile apărării și cu prezumția de nevinovăție și cu toate drepturile din Cartea Drepturilor Fundamentale. Pentru că eu am înțeles, dar nu știu dacă este adevărat, că această măsură uh, a fost aplicată nu numai împotriva suspecților de uh, terorism, dar și celor care au protestat împotriva uh, reformei dreptului muncii. Deci, mulțumesc. Acum are cuvântul doamna Guillaume, dar nu ne-au mai rămas decât 10 minute, dragi colegi, pentru ultimele <laughs> întrebări și și pentru răspunsuri. Da, și uh, mă bucur că avem această dezbatere, o să, o să fiu foarte rapidă la Euh, Aș vrea să clarificăm un aspect fundamental și anume constituționalitatea mai multor elemente pe care le-ați menționat astăzi și de asemenea vreau să vă spun că eu uh, mă bucur că nu s-a mers până la capăt pentru că nu sunt uh, neapărat de acord cu ce ar fi presupus această măsură de constituționalizare și cred că nici conținutul textului nu era cel mai fericit. Deci mă bucur că s-a rezolvat și că discuția a fost uh, tranșată în ceea ce privește uh, natura măsurilor. Și anume, măsurile de protecție și de informații pe care le-ați menționat. Foarte pragmatic, aș vrea să vă întreb următorul lucru. Ați vorbit despre moschei, despre lăcașe de cult radicalizate. Cred că există multe. Am văzut cu toții anumite clipuri video care au circulat. Aș vrea să vă rog să ne spuneți mai multe despre acest lucru. Și în al doilea rând, vreau să vă pun o întrebare despre încheierea stării de urgență și anume, vreau să știu dacă legea care a fost um, adoptată permite ca judecătorii să decide la un moment dat să încheie această stare de urgență, cu anumite garanții. Mulțumesc! Monsieur l'ambassadeur, euh, Doamna Gomes. Euh, Domnule ambasador, chiar dacă vorbim acum despre starea de urgență, știm că Uh, genul de pericole cu care ne confruntăm acum sunt uh, pericole pe termen lung, uh, sunt riscuri create acasă pe teritoriul Franței cu costuri mici, după cum s-a văzut și în um, cazul atacului la adresa celor doi polițiști. Și aș vrea să vă întreb, dat fiindcă această amenințare este pe termen lung. Vreau să vă întreb dacă facem destul de mult pentru deradicalizare, pentru prevenirea deradicalizării, mai ales în închisori. Fac guvernele noastre, face guvernul dumneavoastră investiții în acest sens? Aș vrea să vă mai întreb și um, în ce măsură vă preocupă finanțarea terorismului? În ceea ce privește armele de foc, tocmai s-a întâmplat uh, atentatul de la Orlando și știu că multora uh, nu le convine întrebarea, că există un lobby al colecționarilor uh, de arme, al vânătorilor și așa mai departe, dar cu siguranță chestiunea armelor de foc este una uh, de o importanță capitală. Și pentru că se tot vorbește despre pericolul salafist, de ce în politica externă statele membre și mai ales Franța nu iau măsuri împotriva celor care sunt principalii instigatori și uh, promotori ai acestei versiuni teroriste de religie care fabrică teroriști, cum ar fi Arabia Saudită și chiar și Turcia. Recent, un reprezentant al Turciei a fost la Parlament și l-am întrebat uh, ce se întâmplă uh, cu faptul că Turcia își recrează legături cu grupări teroriste cum ar fi ISIS, de ce nu sunt neliniștite guvernele europene. Și mi-a răspuns că poate că așa fac și ei. Mulțumesc, doamna Spinelli. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, domnule ambasador pentru modul în care ne-ați descris uh, starea de urgență și problemele uh, aferente. Înțeleg foarte bine aceste probleme și țara mea, Italia, a trecut uh, printr-o situație similară în anii 70-80, ca și Germania, care cunoaște problemele de terorism și de stare de urgență. Ce vreau să vă spun este că starea de urgență continuă. Este prelungită și uh, devine o creatură ciudată, pentru că în starea de urgență se amestecă niște domenii care nu ar trebui să fie amestecate. Uh, chestiuni ce țin de viața socială și de viața politică și se creează o, un drept permanent la excepție. Și uh, încet, încet, uh, legile cu caracter excepțional intră în dreptul comun. Asta s-a întâmplat și în Italia și în Germania, așadar e interesant să știm ce părere aveți. De asemenea, voiam să vă întreb uh, ce părere aveți despre raportul Federației Internaționale a Drepturilor Omului, care pe 9 iunie a publicat uh, un raport în care uh, se declara foarte preocupată de această prelungire a stării de urgențe, care ar putea avea consecințe primejdioase pentru coeziunea națională, dat fiind că suspiciunea planează în continuare asupra cetățenilor musulmani și că sporește islamofobia în Franța. De asemenea, sunt menționate efectele nu totdeauna utile de care s-a mai vorbit, Sunt foarte puține cazuri în care în percheziții s-au um, descoperit legături cu terorismul din noiembrie până în mai. Doar 25 de cazuri de legături cu terorismul și 21 de cazuri de apologie a terorismului. Doamnă Spinelli, cred că am înțeles ce voia să spun. Da, ultimul lucru, când vorbesc de faptul că se amestecă treburile trăiesc la Paris și sunt foarte preocupată de faptul că se amestecă conflictele sociale cu terorismul acum în Franța. Mulțumesc, doamnă Spinelli. Domnule ambasador, au fost multe întrebări și vă dau acum 10 minute pentru a răspunde. Mulțumesc, doamnă președinte. Doresc să mulțumesc foarte mult tuturor pentru comentarii și uh, întrebări. Vă rog din start să mă iertați pentru că nu voi putea să vă răspund precis la fiecare întrebare în parte. În ceea ce uh, privește durata, aceasta a fost o întrebare recurentă și doamna Spinelli a făcut acum, chiar acum referire la această idee că urgența ar putea să devină un lucru comun și alții s-au referit la pierderea eficienței acestei măsuri. Pentru că uh, asta s-ar putea întâmpla dacă o măsură excepțională ar deveni permanentă. Cred că nu putem da un răspuns simplu la această întrebare. Sigur că starea de urgență are caracter excepțional, este un uh, regim cu caracter excepțional pe durată limitată. De asemenea, așa cum a amintit și premierul Franței acum câteva zile, lupta împotriva jihadismului uh, radical uh, va dura o generație întreagă. Această logică a excepției temporare trebuie împăcată cu necesitatea de a face în permanență o evaluare a nivelului de pericol, a nivelului de risc, și uh, la ora actuală, autoritățile franceze consideră că nivelul de uh, pericol este atât de mare încât justifică la ora actuală starea de urgență și măsurile uh, aferente. Al doilea element al răspunsului la această întrebare fundamentală este că întotdeauna nu trebuie să uităm că starea de urgență și situația excepțională nu înseamnă că ne uh, emancipăm de statul de drept, că nu mai trebuie să-i respectăm principiile. Statul de drept este ajustat, este uh, precizat, pentru că, până la urmă, de ce e vorba? E vorba de a uh, reconcilia în permanență, la modul cât mai pertinent, protecția libertăților individuale drepturile garantate persoanelor și securitatea publică, ordinea publică. Într-o situație de stare de urgență, acest uh, echilibru se caracterizează prin termeni diferiți, tocmai pentru că nivelul de pericol uh, justifică acest lucru. Și acesta este exercițiul de responsabilitate publică cu care suntem confruntați. Guvernul nostru trebuie să pună în practică aceste măsuri iar comisia dumneavoastră trebuie să țină cont uh, în fiecare text uh, legislativ de stabilirea acestui echilibru între protecția uh, libertăților individuale, garantarea lor și protecția ordinii publice și a securității cetățenilor. Exact aceste lucruri trebuie examinate. În al treilea rând, e de la sine înțeles că, dincolo de toate aceste măsuri, care trebuie adaptate la circumstanțe și la evaluarea pericolului. Și am să vă dau un exemplu de modulare, ca să vă dovedesc că măsurile nu sunt aplicate uh, standard și fără evoluție. În noiembrie, guvernul a decis să nu mai uh, activeze posibilitatea de percheziție administrativă, acestea fiind făcute în uh, anumite condiții în prima perioadă a stării de urgență tocmai pentru că uh, nu mai era la fel de necesar și tocmai pentru că primele percheziții au fost foarte eficiente. Așadar, nu înseamnă că acest uh, regim este intangibil dacă este în vigoare. Și încă o dată, sunt importante, mai, mai importante decât starea de urgență, măsurile pe termen lung, măsurile de durată, combaterea tuturor factorilor care contribuie la radicalizare, oricăror uh, moduri de a se difuza uh, ideologia teroristă și sigur că acestea trebuie combătute la nivel național și european. Și s-au pus mai multe întrebări în acest sens. Mă gândesc la ce spunea doamna Fayon despre riscul ca pe teritoriul european să uh, ajungă noi uh, teroriști. Aș dori să insist aici asupra faptului că sunt foarte importante acțiunile definite de Parlament și de Consiliu acum în ceea ce privește accesul pe teritoriul european. Prevederile din codul Schengen al frontierelor, la care se lucrează acum, punerea în aplicare a uh, dispozitivului de verificare a intrărilor și a ieșirilor, așa cum a propus Comisia, pentru a uh, împiedica posibilele sosire ale unor teroriști uh, prin Turcia și Grecia și pentru asta e foarte important pentru noi ca hotspoturile să aibă capacități de control pentru a se combate utilizarea de documente falsificate. De asemenea, programul de relocare, care face parte din uh, planul de 18 martie cu Turcia, date fiind riscurile pe care le-ați menționat. De asemenea, măsurile de a combate finanțarea terorismului sunt foarte importante. În ceea ce privește traficul de arme, ce am constatat după atentatele de la Paris și după atentatele de la Bruxelles, este că lipsește trasabilitatea, lipsește controlul uh, fluxului de arme pe continentul european. După atentatele de la Charlie Hebdo, Franța a avut inițiativa de a cere Comisiei să consolideze directiva actuală a armelor. Consiliul uh, a ajuns la un acord acum câteva zile și uh, din perspectiva noastră a Franței ne bucurăm că acest acord permite extinderea perimetrului uh, armelor interzise S-a vorbit de anumite utilizări legitime ale armelor de foc. Sigur că acestea sunt uh, permise, dar uh, controlate și mă gândesc la tirul sportiv și la armele de vânătoare. A fost uh, o negociere dură, cred că așa va fi și în Parlamentul European, dar este esențial Este important să urmăm, să urmărim circulația armelor în Europa pentru că ne-am dat seama că există uh, lipsuri în această privință. De asemenea, finanțarea terorismului trebuie combătută. Cunoaștem uneori mm, măsurile luate. Știm, de asemenea, că atentatul împotriva cuplului de polițiști a fost uh, făcut în condiții uh, foarte simple până la urmă Uh, și știm de asemenea că trebuie urmărit traficul de arme, traficul de droguri, traficul de uh, bunuri culturale. Toate aceste măsuri sunt esențiale și ne bucurăm că Comisia va prezenta în curând un nou plan de acțiune care va fi examinat la Consiliu în curând și mai ales revizuirea, directivei privind spălarea de bani mi se pare esențială. Și vreau să insist asupra cooperării dintre Consiliu și Parlament uh, pentru a pune în aplicare tot ce ne va permite să luăm măsuri pe termen lung și măsuri um, eficace pentru o acțiune națională, chiar dacă aceasta este starea de urgență, nu va permite eradicarea acestui flagel. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, domnule ambasador, pentru prezentare, pentru răspunsurile la întrebări. Doamna Infeld? Foarte pe scurt, am pus niște întrebări foarte precise. Și anume, una dintre ele este dacă putem avea acces la raportul Comisiei de la Veneția. Vă rog să mă iertați că nu v-am răspuns la această întrebare precisă. Avizul Comisiei de la Veneția a fost făcut public chiar de comisie în 7 martie, dar dacă doriți, vi-l pot și eu trimite. Mulțumesc. Dragi colegi, trecem acum la punctul următor de pe ordinea de zi, dar um, o așteptăm pe doamna Ferrara, care va sosi în câteva minute. după ce ți se tukata, că și nu e cum vrei, după ce te așa dovedeți, neacă de pupoție. Da, чудесно. Да, очень 15 минут. Така че... Chers collègues, on doit, doit continuer. Dragi colegi, trebuie să continuăm pentru că nu avem decât 15 minute pentru raportul doamnei Ferrara probabil că va sosi peste câteva minute, ca atare vom începe mai întâi cu raportorii din umbră și mai întâi am să dau cuvântul domnului Melo. Domnule Melo, vă rog frumos, aveți cuvântul. Sără președinte, sendu franco, eu acho că... Avri... Domnule, eh, doamnă președinte, am să fiu cât se poate de sincer. ar fi mult mai util dacă mai întâi ar vorbi doamna Ferrara, pentru că dumneai este raportorul. Eu pot să fac câteva observații de natură generală, însă doamna Ferrara este cea care ar trebui să ia cuvântul, deci poate putem să tratăm un alt punct de pe ordinea de zi. Monsieur j'ai le même intérêt parce que moi je suis aussi domnule Melo, să știți că am și eu același interes pentru că și eu sunt raportor din umbră. Uh, trebuie să hotărâm uh, ce facem cu ordinea de zi, pentru că atunci trebuie să amânăm uh, punctul discuției cu comisia pentru data viitoare. Secretarul mi-a zis că doamna Ferrara sosește peste câteva minute. Secretariatul mi-a spus că e mai bine să așteptăm încă 5 minute, dacă nu vom trata raportul uh, la următoarea întâlnire a Comisiei. Alors, Madame Ferrara, tări... Doamna Ferrara a sosit, <clears throat> toată lumea vă aștept. Doamna Ferrara, ca să ne prezentați raportul pe tema luptei împotriva corupției. Și din păcate nu v-au rămas decât două minute ca să vă prezentați raportul pentru că sunteți în întârziere. Grazie, președinte, mi scuzo per il ritard. Mulțumesc, doamna președinte, îmi cer scuze pentru uh, întârziere, dar am crezut că trebuie să intervin la 10 și jumătate și nu la 10 și un sfert. Mulțumesc tuturor colegilor care au trimis amendamente, care au îmbogățit raportul, care au contribuit uh, <clears throat> la redactarea acestui raport din propria inițiativă. Despre amendamente acum, aș putea să spun că Există un concept care deja a fost exprimat uh, în timpul prezentării raportului și în timpul uh, um, întâlnirilor cu raportorii din umbră. Și anume că nu trebuie să avem un raport mult prea lung. Ar fi bine dacă acesta ar fi mai concis și am păstra structura așa cum uh, am conceput-o inițial. Pentru că deja am avut uh, rezoluția Comisiei CRIM, care era destul de vastă și care semăna așa cu un pom de Crăciun. Multe amendamente au fost depuse, uh, chiar și uh, pe alte teme decât cele din uh, um, cuprinsul um, raportului. Sunt subiecte importante, um, deci voi ține cont de aceste amendamente și, prin urmare, voi adăuga noi secțiuni în raportul meu este cu privire la produsele farmaceutice contrafăcute, cibercriminalitatea, produsele alimentare contrafăcute. Deci, uh, structura inițială a raportului va fi îmbogățită prin adăugarea a noi paragrafe. Și pentru a face în așa fel încât acest raport să fie mai lizibil și mai ușor de înțeles, aș vrea să elaborez amendamente de compromis în colaborare cu raportorii din umbră, ca să regrupez uh, toate aceste idei și să menținem structura inițială și să ne respectăm obiectivele clare pe care ni le-am fixat. Am primit multe amendamente interesante despre protejarea um, martorilor din justiție, protejarea celor care dau semnalul de alertă, protejarea informatorilor. De asemenea, amendamente în ce privește nevoia de proporționalitate a măsurilor adoptate și că trebuie să existe un echilibru între toate secțiunile și toate capitolele, dar încă o dată, pentru mine, cel mai important este să avem o structură cât se poate de clară. Și amendamentele despre uh, stilul mafiot de a face afaceri și amendamentele despre schimbul de informații și schimbul de date <clears throat> sunt de asemenea importante. Mă opresc aici și am să dau cuvântul colegilor, tocmai ca să nu depășesc cele două minute pe care mi le-ați acordat. Vă mulțumesc, doamna Ferrara. Acum, domnul Melo, aveți cuvântul pentru a doua oară agradecer o esforço e o trabalho da deputada. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să îi mulțumesc doamnei raportoare Ferrara pentru eforturile importante. E un raport foarte important pentru că subiectul său uh, afectează întreaga Europa. Este un uh, domeniu care pentru mine e foarte important, iar PPU-ul a depus mai multe amendamente și sper ca doamna Ferrara să le considere uh, pozitive și complementare textului său. Ne referim la mai multe domenii, parteneriatele public-privat, contractele de achiziții publice, uh, care sunt foarte expuse la corupție. De asemenea, trebuie să ne asigurăm că există transparență în ceea ce privește uh, planificarea. De asemenea, există o corupție uh, de nivel uh, mărunt la nivel local și regional și trebuie de asemenea să ținem cont și de corupția din sport și de manipularea rezultatelor sportive. Foarte adesea vedem la știri probleme din acest domeniu. De asemenea, mai avem uh, chestiunea lobby-ului. Unele dintre aceste lucruri sunt legale, însă trebuie să existe reguli mai clare pentru situațiile mai uh, dubioase. De asemenea, trebuie să ținem cont de evoluțiile tehnologice, trebuie să ne asigurăm că cei care uh, investigează aceste infracțiuni dispun de uh, măsurile necesare pentru a uh, combate corupția. De multe ori, poliția nu are mijloacele necesare, iar uh, infracțiunea, infracționalitatea economică devine tot mai performantă și are un caracter transfrontalier tot mai adesea. Trebuie să ne asigurăm că la nivel european există reguli și privind finanțarea partidelor politice, pentru că nu în toate statele avem aceleași reguli finanțarea este um, foarte importantă și Parlamentul European trebuie să transmită un semnal clar aici. Apoi, în ceea ce privește primirea refugiaților, trebuie să um, combatem uh, exploatarea acestui fenomen. Cei uh, care exploatează oamenii de dragul câștigului economic uh, trebuie să fie combătuți. Nu aș vrea să prezint o listă exhaustivă a fiecărui amendament în parte, dar vreau să spun că Uniunea Europeană este un spațiu al uh, investițiilor. Avem foarte multe investiții străine și cred că trebuie să um, verificăm de unde vin acești bani. Sunt foarte multe surse diferite de fonduri care pot fi folosite în diferite scopuri și unele dintre scopuri sunt uh, ilicite. Cred că Laura Ferrara trebuie să țină cont de toate aceste aspecte. Și uh, eu uh, unul voi uh, lucra într-o strânsă colaborare cu doamna Ferrara pentru raportul Parlamentului European. Mulțumesc foarte bine, domnule Melo. Am să iau și eu cuvântul ca raportor din umbră și aș dori să vorbesc bulgară. Искам да благодаря на колегата Ферара за усилията, които Aș dori să îi mulțumesc doamnei Ferrara pentru munca sa și pentru eforturile făcute. Și aș dori să le mulțumesc tuturor colegilor care au avut sugestii de amendamente. Aș putea să fac și o comparație, pentru că în uh, mandatul anterior am lucrat la raportul Iacolino. Și uh, acela avea drept obiectiv combaterea corupției uh, și a spălării de bani. Sunt de acord cu doamna Ferrara că acest raport trebuie să fie mai uh, concentrat și să ne referim doar la unele dintre aspecte. Pentru că acum avem o gamă foarte largă de subiecte și la fel și la raportul anterior am inclus foarte multe aspecte însă, uh, ca urmare, Comisia Europeană nu a făcut niciun fel de propunere concretă. Aș dori să spun că raportul doamnei Ferrera este mult mai specific și noi credem că um, Comisia Europeană ar trebui să îl citească și să îl folosească pentru a face propuneri concrete. Aș dori să vorbesc acum și în numele altor colegi de la grupul SND, Aș dori să vă prezint amendamentele noastre. Nu am să vă prezint toate amendamentele, pentru că nu avem mult timp la dispoziție. Dar, în primul rând, aș vrea să vă spun că avem unele propuneri referitoare la diferitele uh, mecanisme de nivel european. Și mă refer aici și la MCV. Trebuie să menționăm și uh, uh tabloul uh, de bord privind justiția și toate acestea trebuie combinate într-un cadru mai larg care să fie aplicat în toate statele membre. Uh, cred că știți că avem un raport realizat de comisie pe tema combaterii corupției în statele membre. Și în acel raport se menționează că sunt probleme enorme legate de corupție în toate statele membre. Apoi, uh, Există și preocuparea combaterii corupției în uh, instituțiile europene. În al treilea rând, avem amendamente menite să armonizeze diferitele prevederi din dreptul penal și suntem dispuși să colaborăm cu raportoarea. Credem că e important să avem o colaborare pozitivă și cred că trebuie să obținem compromisuri bune și eu cred că amendamentele SND trebuie să fie uh, luate în considerare. Iar acum uh, vom continua cu doamna Grisbeck de la ALDE. Vă rog, doamnă Grisbeck. Mulțumesc, doamnă președinte foarte rapid, pentru că nu avem mult timp la dispoziție, aș dori să uh, îi mulțumesc Laurei pentru buna cooperare și după cum am spus și ultima dată când am abordat acest subiect, uh, cred că uh, Laura a avut o idee foarte bună atunci când a organizat discuții cu profesioniștii din domeniu și când a adresat chestionare procurorilor. Din partea grupului meu parlamentar vreau să insist asupra patru puncte. În primul rând, constatăm că grupările criminale au cel mai adesea o activitate transnațională în parteneriat cu alte grupări sau pentru că pur și simplu sunt operaționale în mai multe state. Și dacă vrem să avem un răspuns adecvat, eficace și pertinent, trebuie să organizăm uh, urgent uh, un uh, set de instrumente eficace la nivel european. Și vreau să vă spun încă o dată că ar fi foarte important să avem un pachet european cu suficiente resurse la dispoziție uh, și cu competențe care să depășească nivelul financiar. Apoi, trebuie să se amelioreze cooperarea între statele membre, pentru că trebuie uh, să spunem că combaterea corupției și a crimei organizate este uneori puțin eficientă pentru că statele membre nu se coordonează între ele. Deci trebuie să propunem o utilizare sistematică a bazelor de date europene existente și de asemenea trebuie să uh, se facă apel la Europol, Eurojust și alte agenții europene când este cazul. Apoi aș mai dori să mai subliniez un aspect important. Dat, dată fiind uh, ponderea foarte mare pe plan financiar a spălării de bani, care constituie o resursă importantă de finanțare pentru crimă organizată, trebuie să combatem și acest aspect și să eficientizăm și toate Uh, modurile de a combate criminalitatea cibernetică. Apoi, în ceea ce privește înghețarea de active și confiscarea de active, uh, cred că trebuie să ajungem la o revizuire a directivei din 2011 și prin intermediul acestui text trebuie să includem și posibilitatea de a urmări acele persoane care transferă proprietatea unor uh, active către terți și uh, în uh, acel caz nu se mai poate combate acel transfer când s-a făcut deja și cred că astfel am putea recupera miliarde de euro obținuți prin activități criminale. Cam atât în câteva cuvinte, pentru că în timp uh, nu mai avem prea mult la comisia noastră, dar vreau să mai spun că vom continua să colaborăm cu Laura pe acest text. Mulțumesc! Dau acum cuvântul uh, domnului De Jong. Mulțumesc doar în câteva minute pentru că trebuie să merg la altă comisie. Vreau să-i mulțumesc și eu raportoarei pentru uh, modul în care a condus lucrările și uh, schimburile de opinii cu raportorii din umbră. Sunt uh, de acord întru totul cu abordarea sa generală de a avea un raport cât mai concis și mai clar posibil ca să evităm o situație în care Comisia și Consiliul să ne spună că am făcut un raport foarte frumos și să aleagă din el doar două, trei elemente și restul să dea uitării. E important să avem un set complet de recomandări în uh, rezoluția noastră pe care uh, dorim să le uh, ducă mai departe Comisia. În ceea ce privește amendamentele de la grupul meu sau amendamentele noastre, ale mele și ale noastre, aș vrea să vă atrag atenția asupra amendamentului 34, care este deosebit pentru că amintește principiile generale pe care noi, ca Parlament, le-am mai adoptat în trecut în privința dreptului penal la nivel european. Trebuie să ținem cont de faptul că aici intră mai multe criterii atunci când vrem să avem legislație europeană în uh, domeniul dreptului penal pentru a arăta că raportul nostru se ține cont de acest lucru. Și apoi aș vrea să explic că uh, unele dintre amendamentele unde apare numele meu și unde apar și alte nume de deputați de la mai multe grupuri politice, uh, acele amendamente reflectă poziția intergrupului privind transparența și combaterea corupției și a crimei organizate, ceea ce e foarte important pentru acest raport, pentru că e important uh, să um, arătăm că avem uh, opinii comune, indiferent de grupul politic, cel puțin noi reprezentanții intergrupului, și aștept cu nerăbdare amendamentele de compromis ale raportoarei. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule De Jong! Domnul Terry Cabras, acum, dacă nu greșesc, din partea verzilor. Thank you. Thank Mulțumesc, doamnă președintă. Vorbesc în numele doamnei Eva Jolie, care regretă că nu poate fi astăzi la această reuniune. Foarte succint și foarte la obiect, pentru că și eu trebuie să plec. Vreau să insist asupra câtorva aspecte. Amendamentul 155, de exemplu, arată că numărul de infracțiuni de mediu crește și că trebuie să fie rezolvate mai repede la nivel european, ținând cont de legăturile pe care le au cu activitățile stil mafiot. Amendamentele 94 și 98 arată rolul pe care îl va avea parchetul european în lupta împotriva corupției în Uniunea Europeană. Facem afel la un parchet independent care să aibă resursele necesare, competențele necesare și puterile necesare. Și apoi, unele dintre amendamentele noastre exercită presiune asupra Comisiei Comisia trebuie să facă o propunere privind protecția celor care ies în față și spun cum stă, stau lucrurile, pentru că ei joacă un rol împotriva combaterii corupției și trebuie să fie protejați la nivel uh, european. Uh, scandalul LuxLeaks și scandalul Panama a arătat uh, că lucrurile nu stau cum trebuie în acest domeniu. Amendamentul 193 cere Comisiei Libe să urmeze recomandarea făcută în această rezoluție, pentru că altfel ar fi o rezoluție care nu are niciun sens. Trebuie să evaluăm uh, măsurile luate în acest domeniu în viitor apropiat pentru a exercita presiune și pentru a da eficiență recomandărilor noastre. Îi mulțumesc doamnei Ferrara pentru activitatea domniei sale și pentru cooperarea pe marginea acestui raport. Suntem încrezitori că vom avea un raport util care va face recomandări foarte bune și va rămâne în același timp concis și concentrat. Cred că este foarte important dacă vrem să ne facem auziți. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc pentru cele spuse și acum am închis lista vorbitorilor deja. Mai sunt uh, doi colegi, o să-i dau cuvântul doamnei Cinicii. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau și eu să-i mulțumesc doamnei Ferrara, care a inclus uh, în raportul dumneiei concluziile Comisiei CRIM și a scris acest document. Și vreau să-i mulțumesc pentru faptul că um, a acceptat amendamentele mele. Încă nu avem o definiție comună a fenomenului criminalității organizate și cred că de aici trebuie să um, începem discuțiile. Însă spuneam, acest fenomen este unul complex, unul care evoluează în permanență și care acum are caracteristici transnaționale și se infiltrează în toate uh, sectoarele de activitate. Cred, prin urmare, că ceea ce a spus doamna Iotova este adevărat și anume că trebuie să încercăm să ne concentrăm doar pe anumite aspecte în document, în pofida complexității fenomenului. De aceea, cred că este important să vorbim despre felul în care aceste organizații se amestecă, se infiltrează în sectoarele economiei legale. Și voi depune amendamente pe această temă. Știm prin urmare că prin metode precum spălarea de bani și corupția, uh, rețelele de criminalitate organizate sunt prezente în toate sectoarele economiei. Și spuneam colegei Ferrara că până și în sectorul pescuitului există o infiltrare a criminalității organizate. Eu nu mi-aș fi închipit așa ceva, dar uh, există dovezi în acest sens și cred că trebuie să acordăm atenție mai mare acestui aspect. De aceea, sunt de acord cu uh, măsurile pentru a-i proteja pe martorii de la procese. În Italia Deja am văzut uh, cum uh, sunt uh, intimidați martorii și de aceea ei au nevoie de o protecție specifică. O ultimă observație. Schimbul de informații. Trebuie să ne luptăm pentru ca acest schimb de informații să aibă cu adevărat loc, cu atât mai mult cât este vorba despre un fenomen transnațional pentru că, încă o dată, și în sectorul financiar și în sectorul contabil uh, există riscul implicării rețelelor de criminalitate organizată. Mulțumim, uh, doamna Cinici. Doamna Șlei, este ultimul vorbitor, aveți vorbitor. Rapidamente per ringrazi... Mulțumesc, doamna președinte, vreau și eu foarte rapid să mulțumesc și doamnei raportori și raportorilor din umbră pentru această muncă importantă. Am încercat și eu să-mi aduc contribuția propunând amendamente care evidențiază uh, puncte la care ține altfel și doamna raportor Ferrara. Am cerut o propunere legislativă care să stabilească norme comune pentru protecția um, acestor whistleblowers uh, la nivel european. La fel și pentru martori. și m-am alăurat uh, declarațiilor despre uh, propunerile pe care le-a făcut Comisia pentru confiscarea bunurilor uh, um, rețelelor uh, de uh, criminalitate și pentru recunoașterea reciprocă a acestor uh, ordine de uh, sechestru și de confiscare. Ar trebui ca în anexele la directivă să se facă o uh, Um, evaluare de impact sau măcar un studiu de fezabilitate apropo de felul în care aceste măsuri ar putea să fie recunoscute în toate statele și uh, mai ales atunci când nu există o decizie de justiție, o condamnare, să putem totuși să luăm niște măsuri uh, preventive. Cel puțin mă inspir din modelul italian. Un ultim lucru, meciurile aranjate, acum că suntem în plin campionat de uh, fotbal și știm ce se întâmplă cu suporterii de fotbal. Uh, există uh, meciuri aranjate și pariuri ilegale, sunt un fenomen în uh, care ia amploare în Europa și trebuie să colaborăm cu toți actorii din acest sector ca să combatem acest fenomen. Mulțumesc! Merci, Madame Schlein. Maintenant, je ferai un petit... Mulțumesc, doamna Schlein, și acum Uh, fac o excepție de la regulă și dau contul domnului Radev. e bulgar. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Crima organizată și corupția nu sunt uh, tipice pentru un stat anume. Există în toate statele membre. De aceea avem nevoie de o soluție comună la nivel european. De aceea insistăm încă o dată să existe o strategie europeană care să combată corupția. În felul acesta, combaterea corupției va primi atenția pe care o necesită, iar statele membre vor coopera mai bine și vor face schimb de bune practici. Eu am propus un amendament conform căruia Comisia Europeană, care monitorizează combaterea corupției în toate statele membre, un astfel de mecanism de monitorizare poate fi similar mecanismului de cooperare și verificare pentru România și Bulgaria. Și poate fi discutat la nivelul comisiei noastre și nu în cele din urmă. Probabil că vom susține amendamentul acesta de a revizui legile împotriva spălării banilor. Îi mulțumesc raportoarei. Iar acum, în ceea ce privește votul în comisii, va fi pe 12, cred că este ultima săptămână din iulie. Iar acum o să trecem la al treilea punct din ordinea de zi, și anume aplicarea uh, abordării cu hotspoturile din Italia. Domnul Indi este aici. Antoine. Domnul Nidi, vă rog să veniți aici. Stimați colegi, Hotspoturile au fost inițiate de Comisia Europeană în agenda europeană pentru migrație ele trebuie să faciliteze gestionarea la statelor membre a unui număr mare de imigranți care sosesc la frontierele dinspre Mediterana. Acolo reprezentanții statelor membre sunt uh, ajutați de reprezentanții agențiilor europene cu obiectivul de a identifica foarte rapid, de a înregistra și de a trata persoanele care au nevoie de protecție internațională. Aceste hotspot-uri sunt extrem legate atât de programul de uh, relocare cât și de programul de asigurare a măsurilor eficiente pentru cei care nu au dreptul la azil sau la altă formă de protecție subsidiară. Am avut deja o discuție privind funcționarea acestor locuri în Grecia luna trecută, atunci când s-a prezentat raportul delegației Libe, iar acum vrem să ne concentrăm asupra situației din Italia care este foarte interesantă, ținând cont de numărul din ce în ce mai mare de refugiați care sosesc în Italia și care au sosit în Italia în ultimele săptămâni. O să-i dau uh, uh cuvântul domnului Nidi de la Digi Home, director adjunct, care a vizitat aceste hotspot-uri în Italia, ca să ne spună exact cum, stau, cum este situația în teren. Mă bucur să vă primesc la Comisia Libe pentru prima dată de când ați fost numit în funcție. Ca urmare a intervenției dumneavoastră vor urma intervenții uh, și, uh, bineînțeles, uh, deputații vor putea să pună întrebări. Vă rog, nu avem foarte mult timp la, de obicei la Comisia noastră, așa că aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, pentru prezentare, pentru introducere. Mă bucur că sunt alături de dumneavoastră la această Comisie a Parlamentului European ca să vă prezint situația acestor hotspoturi în Italia și a situației în general a migranțelor care ajung în Italia și a dinamicii a ceea ce numim uh, ruta central-mediteraneană. Este o rută din ce în ce mai importantă, mai ales după acordul cu Turcia. Se vede foarte clar că majoritatea migranților vin în Uniunea Europeană pe această rută Situația în momentul acesta E vorba de 55.000 de migranți care au fost debarcați în Italia. Este un număr foarte mare. Săptămâna trecută, mai mult de 6.000 care au fost salvați de pe mare și care au fost debarcați în Italia. Cifrele ca atare nu sunt diferite față de tendința generală pe care am constatat-o în ultimul an. Uh, sunt aliniază la aceste cifre. Uh, Italia face fața acestei situații pe baza experienței pe care a dobândit-o de-a lungul timpului. Nici nu se fac rerutări, este unul din aspectele pe care le-ați discutat dumneavoastră la această comisie. Nu constatăm să se facă rerutări a persoanelor care vin din Siria, Irak, Afganistan sau Pakistan prin tradiție sunt cei care vin pe zona aceasta mediteraneană, sunt cei care au folosit deja această rută, adică majoritatea vin din Nigeria, din Eritrea, dar și din Gambia, Coasta de Filde și Somalia și Sudan. Uh, sunt aceleași țări de plecare, iar aici situația ne arată că 7% din persoane pornesc de fapt și se îmbarcă din Libia și 12% din Egipt. Este denotat faptul că recent s-a observat o creștere a persoanelor care se îmbarcă în Egipt, ceea ce ne duce la ideea de a lua măsuri speciale cu, autoritățile egiptene ca să înțelegem de ce se întâmplă acest fenomen. Sunt două tendințe de notat pe care vreau să le accentuez în comparație cu situația de anul trecut. În primul rând, sunt uh, vârfuri uh, impresionante, dacă ne gândim la ultima săptămână din mai, de exemplu, a fost vorba de 16.000 de persoane care au fost debarcate într-o singură zi, ceea ce este extrem de mult, o creștere foarte mare, uh, pentru că hotspoturile și toată procedura trebuie să facă față unui număr absolut impresionant de migranți. Al doua, a doua tendință care este ceva care, la care dumneavoastră țineți foarte mult și ridicați mereu această problemă. Uh, este vorba de pierderile de vieți omenești. Din păcate, uh, s-a registrat o creștere cu o treime, 30% mai multe pierderi de vieți omenești în comparație cu anul trecut. Și știm că la sfârșitul anului, probabil, numărul de pierderi de vieți omenești va fi mai mare decât anul trecut. Asta înseamnă că uh, trebuie făcute eforturi suplimentare pentru diversele operațiuni uh, de căutare și salvare care sunt în desfășurare, că trebuie acordat uh, ajutor în continuare. Nu punem la îndoială eficiența operațiunilor de căutare și salvare, dar, de fapt, contrabandiștii folosesc embarcațiuni de proastă calitate și adună mult mai multe persoane în acele embarcațiuni. Uh, de obicei uh, e vorba de embarcațiuni de bărci uh, pneumatice care au mai mult de 100 de persoane la bord, ceea ce este absolut nou ca fenomen și uh, aceste embarcațiuni care pleacă din Egipt, de exemplu, sunt vase de pescuit vechi care uh, adăpostesc mai mult de 300 de migranți, ceea ce pune o presiune uh, și reprezintă un pericol pentru viața acestor persoane. În ceea ce privește hotspoturile din Italia, prima prioritate a fost să le analizăm pe ce care există. Sunt patru care funcționează de ceva vreme în Italia, funcționează foarte eficient de altfel la Lampedusa, Pozzolo, Trapani și Taranto Uh, discuțiile noastre cu autoritățile italiene de săptămâna trecută au dus la confirmarea că e nevoie de încă două noi care vor fi deschise și care vor începe să funcționeze în mod oficial din iulie. E foarte important pentru noi pentru că am văzut că uh, se, e o creștere a cifrelor celor care ajung. E vorba de Mineo și Messina, acolo vor fi cele două noi hotspoturi. În plus, uh, Există de asemenea și angajamentul autorităților italiene de a-și da toată silința, să aibă și patru hotspoturi mobile care să fie funcționele. De ce mobile? Pentru că aceste facilități trebuie să poată fi mutate dintr-un loc în altul în Italia pentru a spori eficiența întregii operațiuni de debarcare probabil asta e părerea mea, cele mobile vor deveni foarte repede oficiale și vor deveni hotspoturi așa cum trebuie, pentru că e nevoie de această capacitate. Cele patru mobile care sunt prevăzute vor fi amplasate în Augusta, Palermo, Reggio și Crotone. În total uh, se sporește capacitatea hotspoturilor din Italia uh, de la 1600 de persoane la 3200 sau peste 3200 de persoane. Este esențial pentru că mai mult de jumătate din migranți sunt debarcați în afara hotspoturilor și știți că a fost uh, un mesaj care a venit din partea dumneavoastră trebuie ca 100% din debarcări să se facă în aceste hotspoturi. Deci vedeți că în ceea ce privește capacitatea și amplasarea lor mai există loc de îmbunătățire. Un alt concept uh, cu care v-ați confruntat este un concept uh, inovator, cel al hotspotului flotant. Poate că nu l-am înțeles foarte bine, Uh, nu, uh, în niciun caz nu vom face tot ce trebuie să se facă la un hotspot pe mare, pe o, o embarcațiune. Este absolut imposibil să facem acest lucru. Uh, s-au pus întrebări de către înaltul comisariat ONU pentru refugiați, de către agențiile noastre și ne-am fost întrebați ce înseamnă conceptul acesta. Înțelegem foarte bine autoritățile italiene și probabil că o să-i susținem să pună la dispoziție acest hotspot. E vorba de uh, o embarcațiune pe care pot să intre vreo 1000-1500 de migranți pentru a-i aduce, uh, pentru a face operațiunile de salvare, de căutare și salvare mai eficientă. Ei trebuie aduși apoi către un hotspot uh, corect organizat pentru ca 100% dintre ei să ajungă să fie de, debarcați la un hotspot și foarte repede să se bucure de prima asistență medicală, uh, nu numai fizică, ci și psihologică. Și apoi foarte repede să se facă preidentificarea pentru a-i uh, trata mai bine în momentul în care sosesc uh, la hotspotul normal deci, în general, condițiile sunt foarte bune în aceste locuri. Toate echipele, agențiile, înaltul comisariat ONU pentru refugiați acționează în toate aceste locuri. Eu însumi am trimis o scrisoare autorităților italiene acum 10 zile cu o serie de îmbunătățiri pe care le avem în vedere. Nu mă gândesc uh, la condițiile fizice, uh, în primul rând, și la modul în care sunt tratați uh, migranții și văd că autoritățile italiene iau lucrurile foarte în serios. Încă uh, am mai discutat uh, cu autoritățile italiene un plan de rezervă. Autoritățile italiene nu vor să vorbească despre un asemenea plan de rezervă sau plan de urgență. Uh, pentru că sunt obișnuit să vadă ce se întâmplă și împreună cu un altul comisariat uh, al ONU pentru refugiați și cu Organizația Internațională pentru Migrație suntem gata să arătăm uh, autoritățile italiene dacă punctele acestea uh, de maximă creștere văzute în trecut vor reveni și în trecut și au nevoie de capacitate suplimentară să bucure de ajutorul nostru. Mai rămân niște întrebări în ceea ce privește Italia, situația din Italia. Uh, ați discutat ieri cu comisarul, ați discutat și pe baza raportului pe care l-am publicat noi ieri. Italia Uh, și ia responsabilitățile foarte în serios, uh, depune mari eforturi, dar Uniunea Europeană trebuie și ea să acționeze cu reciprocitate, să fie mai activă și să-i ajute pe italieni. În primul rând, asta înseamnă că programul uh, de transfer trebuie să fie mai eficient, nu numai angajamentele pe care le-am auzit, nu Uh, e nevoie de diverse angajamente care uh, să-i primească pe solicitanții de azil care sosesc în Italia. Iar eforturile noastre se concentrează pe discuțiile cu statele membre uh, Vrem de asemenea să accelerăm mișcarea aceasta a transferului persoanele care au trecut prin toate aceste proceduri sunt frustrate pentru că stau săptămâni, luni la rând, uh, într-un loc de cazare în apropiere de hotspot, promițându-se, promițându-li se că vor fi transferați undeva. Italienii au făcut uh, eforturi să accelereze programul, să atragă candidați pentru transfer. Uh, există vreo 4.000 de eritreeni care pot fi transferați foarte rapid. Uh, sunt câteva sute de eritreieni care așteaptă să fie transferați și nu putem continua cu ritmul foarte lent acum. 25, de exemplu, au fost transferați săptămâna trecută. E o chestiune de prioritate. A doua prioritate este situația minorilor neînsoțiți. Eh, am văzut o creștere a numărului, am constatat o creștere a numărului. 12% eh, din migranții care sosesc pe această rută din Mediterana Centrală sunt minori neînsoțiți. Eh, sunt unii dintre ei se apropie de majorat, dar sunt în continuare minori. E foarte greu să le faci față. S-au făcut foarte multe eforturi din partea italiană pentru a-i trata așa cum trebuie, cu demnitate, dar și în mod foarte specific pentru a-i putea ajuta. Și aici trebuie să mobilizăm două elemente. În primul rând, avem nevoie de um, mecanisme pilot de transfer, pentru că și pentru această categorie de persoane trebuie să arătăm că îi putem transfera în condiții foarte bune uh, și să urmărim după apoi situația lor în țările gazdă și avem nevoie de programe de susținere, mai ales un program pe care sperăm să-l punem în aplicare cu UNICEF-ul. Uh, am vorbit deja prea mult și mai am de spus încă o chestiune și anume un aspect foarte important pentru contextul italian. Trebuie să accelerăm rata de returnare și, bineînțeles, Uh, mecanismele trebuie lansate împreună cu Organizația Internațională pentru Migrație. E vorba de mecanisme voluntare care trebuie să fie accelerate și împreună cu autoritățile italiene trebuie să ne asigurăm că persoanele acestea uh, sunt deținute în condiții decente, uh, așteptând să fie returnate în țările din care au venit. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc, domnule Nide, și acum, stimați colegi, e târziu, dar o să-i dau cuvântul doamnei McGuinness, dacă i-am pronunțat bine numele. Doamna McGuinness, vă rog, aveți cuvântul două, trei minute, nu mai mult. Doamna McGuinness reprezintă biroul pentru uh, biroul înaltului comisariat ONU pentru refugiați din Europa. Aveți cuvântul. Thank you very much, uh, madam. Vă mulțumesc, doamnă președinte, am să fiu cât mai succintă și am să vorbesc la obiect. Vă mulțumesc frumos pentru invitația pe care ne-ați adresat-o. Este un subiect uh, util nu numai din cauza situației din Italia, ci și uh, din cauza acestei abordări a punctelor de intrare și a schemei de um, um, relocare ne-am așteptat să existe în Europa o gestionare responsabilă a crizei migranților și o împărțire echitabilă a responsabilității. Această schemă, cum spuneam, a hotspoturilor se aplică deocamdată în Italia și relocarea trebuie să uh, vizeze toate statele membre dar deocamdată numai 200.000 uh, de persoane au putut să uh, uh, fie relocate din Grecia și Italia. În mod normal, Comisia își dorea să aibă cam 6.000 de persoane pe lună, dar din păcate suntem departe de a fi atins acest obiectiv în cadrul schemei de relocare. Domnul Unide a vorbit despre principalele provocări. Suntem de acord cu evaluarea dumnealui și cu recomandările pe care le-a formulat um, apropo de problemele existente, uneori timpul uh, pe care, um, de care au nevoie statele membre pentru a răspunde dacă acceptă o realocare sau nu este prea lung. De asemenea, durata verificărilor de securitate um, riscă uneori să fie prea lungă și greu de suportată uh, pentru um, imigranți. Există și o problemă de cooperare cu autoritățile uh, italiene. Știu însă că s-au făcut um, s-a făcut tot ceea ce era cu putință pentru a rezolva toate aceste probleme. Toate agențiile um, uh, competente sunt prezente pe teren. Noi facem uh, uh, tot ce putem pentru a se um, profita de experiența experților, inclusiv um, cooperând cu experții de la Biroul European de Sprijin pentru Azil. Și credem că ar trebui ca experții de la uh, Biroul European de Sprijin pentru Azil ar trebui să petreacă mai mult timp la fața locului decât o fac în prezent. Capacitatea de primire din aceste puncte de intrare ar trebui să fie mărită și ne bucurăm să aflăm că în curând vor exista două noi hotspot-uri și în cazul în care există momente de afluență maximă, așa cum s-a constatat în luna mai, este nevoie de măsuri suplimentare. În luna mai uh, um, nu s-au atins decât, uh, decât 40% din capacitatea de primire a acestor hotspot-uri în schimb, pentru prelevarea amprentelor, rata era de 90%, dar uh, în etapele următoare acest procent uh, scădea, ori avem nevoie de un procent de 100%. În ceea ce privește pe minorii neînsoțiți, aceștia trebuie neapărat să fie transferați. Minorii neînsoțiți sunt uh, prioritari în cazul deciziilor de transfer și toată lumea este de acord că acești copii trebuie să reprezinte o prioritate. Nu se întâmplă așa din mai multe motive. În primul rând pentru că numărul statelor care uh, doresc să accepte minori neînsoțiți este mic, uh, dar este păcat pentru că copiii trebuie să fie ajutați în cadrul acestei proceduri de transfer. Există proceduri standard pentru minorii nesoțiți care pot să fie um, um, urmate de către autoritățile uh, italiene, dar nu numai. Și ar fi bine dacă am putea să ne concentrăm într-o mai mare măsură pe minorii nesoțiți și pe tineri. Este foarte important să rezolvăm această situație, cu atât mai mult cu cât 12% dintre persoanele care uh, um, însosesc sunt minori neînsoțiți. Și Comisia uh, deja a abordat o strategie pentru primirea în condiții specifice a minorilor neînsoțiți și a tinerilor. Vă mulțumesc, doamne Măghine, să stimați colegi, am să vă spun cine s-a înscris să ia cuvântul, domnul Coelho, doamna Gomes, doamna Spinelli. Monsieur Alao, Madame Schlein et le dernier Pugliese. Et je dois fermer la liste parce qu'on n'a pas du temps. Et je vous... Și cum nu mai avem mult timp la dispoziție, consider că nimeni altcineva nu se mai poate adăuga pe listă. Începem cu domnul Coelio. Vă mulțumesc, doamnă președinte, vă mulțumesc uh, pentru informațiile pe care ne le-ați comunicat. Tare mie că situația din uh, Grecia este uh, mai gravă decât cea din Italia. Eu credeam că hotspoturile era o idee bună, cel puțin la început. Însă acum ne confruntăm cu mai multe dificultăți. Pe unele dintre ele le-ați și menționat. Dificultatea de a procesa datele, de a ne ocupa de uh, um, această mare de oameni. Nu avem resursele uh, um, corespunzătoare. Întârzierile din cauza acestor uh, um, proceduri de evaluare. Și există țări, precum uh, și a mea, Portugalia, care uh, dorește să accepte refugiați, dar nu se trimit refugiați în Portugalia. Deci disponibilitatea există, dar nu sosește nimeni. Și ați vorbit și despre minorii neînsoțiți. Una din principalele calități a acestor hotspoturi era uh, o identificare mai uh, ușoară a um, potențialilor refugiați și uh, o accelerare a procedurilor. Dar, din păcate, mai mult de 10.000 de persoane au reușit să uh, treacă de aceste verificări. Uh, Credeți că e problema modelului în sine a acestui hotspot sau este doar o dificultate legată de uh, capacitatea insuficientă? La ce nivel trebuie să se exercite presiuni? Cine trebuie să ia măsuri suplimentare? Agențiile executive, statele membre, în Italia ați uh, rezolvat problema creând două noi hotspot-uri și patru hotspot-uri mobile, deci este doar o problemă de capacitate neadecvată sau există și alte dificultăți? Vă mulțumesc. Doamna Zipel, aș cerut cuvântul? Nu? Continuăm cu doamna Gomes. Da? Vă mulțumesc frumos că ne-ați furnizat aceste informații care uneori sunt contradictorii sau, mă rog, uh, contrazic ceea ce a spus domnul Timmermans în fața noastră despre acordul UE-Turcia. Da, acest acord probabil uh, um, <laughs> își face efectul uh, asupra numărului de persoane care mai reușesc să ajungă în Grecia dar nu are absolut niciun impact asupra situației din uh, Italia și nu influențează nici numărul uh, refugiaților uh, care vin din Egipt și din Siria. Deși dumneavoastră ne spunea că și acolo avem parteneri de încredere. Ceea ce înseamnă că cei care fac trafic de ființe umane continuă să se îmbogățească pe spuza vieților refugiați. Să nu uităm că numărul celor care sosesc pe coastele noastre s-a dublat. E adevărat că Portugalia uh, nu uh, are niciun uh, motiv să nu primească refugiați. Și um, când vorbiți despre um, statele care nu uh, acceptă refugiați, din ce motive nu îi acceptă? Nu le convine originea, nu le convine religia, preferă minori sau preferă tineri adulți? Eu aș vrea foarte mult să primesc informații despre felul în care se face discriminare între categoriile de refugiați. Mulțumesc, doamnă Gomes. Și acum doamna Spinelli are cuvântul. Vă mulțumesc. Domnule Onidi, vă mulțumesc din capul locului pentru prezentare. Eu am două întrebări. Mai întâi, vă întreb pe dumneavoastră, dar și pe reprezentanta um, înaltului comisariat ONU pentru refugiați, nu există un risc ca aceste hotspot-uri să se transforme în centre de detenție? să uh, tra semnalul de alertă în acest sens din partea înaltului comisariat ONU pentru refugiați apropo de situația din uh, Grecia. Dar s-ar putea ca și în Italia să uh, existe acest pericol. A doua întrebare despre hotspoturile mobile, cele din larg. Mă bucur că ați vorbit despre uh, misiunile limitate pe care le au aceste hotspoturi plutitoare. Mă întreb însă dacă până și aceste misiuni pe care le-ați identificat dumneavoastră, precum preidentificarea, nu sunt uh, excesive și nu riscă să accelereze uh, repatrierea acestor oameni. Vă aduc aminte că uh, Italia a fost condamnată de CEDO din cauza felului în care folosește navele uh, uh, pentru a, a depista și a capta uh, imigranți în larg și amintește că numai atunci când acești oameni uh, beneficiază de dreptul de apărare, de uh, interpretare în propria limbă, deci numai că drepturile lor sunt respectate, se pot lua hotărâri de repratiere. Deci, întrebări despre aceste hotspoturi uh, mobile. Mulțumesc, doamna Spinelli, doamna Wikström. Vă mulțumesc, mulțumesc și pentru prezentări. Mulțumiri călduroase pentru că ați insistat asupra importanței uh, tratamentului uh, acordat minerilor neînsoțiți și nu doar uh, în hotspoturi. Pentru că eu întotdeauna mă gândesc la aceste mii de copii care sunt dați dispărut și ei continuă să dispară chiar și din aceste hotspoturi. Vreau să știu dacă s-a adoptat o strategie la hotspoturile din Italia ca să prevină dispariția acestor copii Am văzut că aceste hotspot-uri funcționează de 9 luni sau chiar de 7 luni pentru unele dintre ele. Când am discutat cu reprezentanții ONG-urilor, ei, ca să fiu așa drăguță, au criticat aceste hotspot-uri, deoarece refugiații sunt încurajați să plece, însă n-au cum să plece, n-au niciun fel de uh, um, resursă ca să o facă. Este o călătorie scumpă și știm că majoritatea celor care ajung în Italia provin din țări subsahariene. Deci, dacă trebuie să um, plătești pentru a călători în mod legal, e, e greu, e prea scump. Nu uh, au loc transferuri care să funcționeze potrivit propunerii pe care toată lumea a adoptat-o. Transferurile nu funcționează. Nici expulzările nu funcționează. Returnările, nici acestea nu funcționează, chiar când acești oameni poate uh, sunt voluntari, chiar doresc să se întoarcă. Ce facem ca să garantăm Uh, respectarea demnității umane în hotspoturi. Când citesc ziarele din Italia, văd că acești oameni sunt întotdeauna numiți clandestini, uh, și anume uh, persoane fără acte legale. Ați putea să ne spuneți mai multe lucruri despre opinia publică din Italia. Cum sunt văzuți acești oameni? Președinta Oracă roagă pe doamna Wikström să încheie. Eu vreau să știu mai multe despre strategia care vizează pe minorii neînsoțiți. Mulțumesc, doamna Șil. Doamna Șlei. Da, are dreptate colega Wikström. Clandestinii în italiană este de fapt un cuvânt care nu există. Putem să vorbim despre imigranți care nu dispun de acte, dar de fapt este un cuvânt pe care îl iubește presa în Italia. Dumneavoastră sunt foarte optimiste în ce privește hotspoturile din Italia. Eu am vizitat două dintre ele și un coleg a vizitat și hotspotul de la Pozzalo. Și aș vrea să vă spun uh, ce cred oamenii uh, care de fapt uh, nu au un purtător de cuvânt aici în Parlament. Vorbesc despre activiști, despre militanți, cei care știu cu adevărat ce se întâmplă acolo și care în general sunt prezenți acolo unde statul este absent. S-a vorbit foarte mult despre Lampedusa, am vorbit și cu primarul din Lampedusa. Această insulă nu are cum să devină un centru de detenție pe termen lung. Această insulă Uh, din timpuri istorice a dat dovadă de generozitate, dar este indispensabil ca 48 de ore după sosirea lor pe această insulă, persoanele să fie conduse în structuri mai adecvate pe uh, uh, continent. Când am fost la fața locului, nu am putut să mă întâlnesc cu experți de la Frontex sau de la EASO. Poate că nu erau prezenți în ziua respectivă Însă, așa cum ați spus, transferurile trebuie să funcționeze, pentru că atâta timp cât oamenii nu știu ce le se va întâmpla pe viitor, nu vor dori să accepte un transfer, nu vor avea încredere și, de asemenea, nu vor dori să fie identificați. La hotspot-ul din uh, Tarano, uh, autoritățile mi-au arătat uh, toată infrastructura, faptul că informațiile erau traduse în mai multe limbi. Însă când am discutat cu oamenii care erau afară, uh, ei ne-au spus că de fapt nu au primit niciun fel de informații. Cum explicați această discrepanță? Nu e foarte clar cum uh, um, se ocupă autoritățile de minori și există ONG-uri care mi-au arătat că pentru anumiți uh, uh, minori de anumite naționalități li se dau uh, acte ca să poată să părăsească teritoriul, dar nu sunt informați în niciun fel asupra drepturilor lor pe teritoriul uh, Italiei. Și încă o dată, nu am văzut de ce se ocupă EASO și uh, Frontex. EASO probabil se ocupă de transferul dar încă n-am înțeles foarte bine ce face Frontexul în hotspoturile din Italia. Un punct central, centrele de permanență. Se spune numai mult de 48 sau 72 de ore, dar sunt persoane care stau acolo și săptămână întreagă și nu știu nimic despre situația lor sau despre la ce se pot aștepta. La hotspotul din Poțalo există foarte mulți uh, minori și pe mulți am văzut uh, fără multe haine pe ei, desculți, uh, uh, suferind de um, foame. Aceste, noi nu putem să acceptăm asemenea situație pe teritoriul Europei. Mulțumesc, trebuie să respectați timpul alocat, dragi colegi. Mai sunt două persoane care iau, trebuie să acum mai întâi domnul Halao. Mulțumesc, doamnă președinte. Acum că presiunea s-a mutat de la frontiera greco-turcă în centrul Mediteranei, uh, ce se întâmplă cu sumele pe care le percep uh, uh, cei care organizează intrările ilegale de migranți de la migranți? Ați spus că mm, pun tot mai multe persoane pe bărci. Aveți și alte motive pe care le-ați descoperit în afară de lăcomie? Uh, și care este numărul estimat de sosiri în Mediterană pentru anul acesta, până la sfârșitul anului? Ce tendințe se constată în ceea ce privește naționalitatea persoanelor care sosesc în hotspoturi? Și mă interesează mai ales uh, numărul de persoane din uh, state cărora probabil nu li se va acorda protecție internațională. Înțeleg că sunt foarte puține persoane acum care mai vin din Siria. Mulțumesc. Mulțumesc. Domnul Polieze, ultimul vorbitor. Innanzitutto voglio compliment. Mulțumesc, doamnă președinte. Uh, doresc să îi felicit pe invitații noștri, pe domnul Onidi, pentru uh, analiza foarte detaliată și precisă. Rețin că situația este foarte complexă în hotspoturile din Italia, dar că este pozitivă. Sigur că se poate ameliora și mai mult și cred că se va um, înregistra și tot mai multă atenție acordată de guvernul uh, italian. Acordul cu Turcia a blocat uh, ruta Balcanilor. Ați uh, menționat date statistice arătând că 87% din um, plecări se fac din Libia și 12% din Egipt s-a constatat în același timp o mărire a numărului de plecări din Egipt. De asemenea, ați spus că naționalitatea uh, este cam, uh, structura naționalităților e cam aceeași ca luna trecută. De asemenea, se pare că a crescut traficul de persoane din Egipt și aș vrea să vă întreb dacă mai aveți date statistice mai recente Uh, de după acordul cu Turcia. Cred că această situație are legătură și cu uh, uh, eșecul uh, de a pune în practică acest, uh, uh acest acord. Până acum, aproximativ 700 de persoane din um, Uh, Italia au fost transferate și aproximativ 1300 din Grecia. Cred că e nevoie de o implicare mai mare a statelor membre. Mulțumesc, domnule Polieze. Domnul Onidi are acum cuvântul pentru răspunsuri. Și, de asemenea, doamnă și dumneavoastră puteți lua cuvântul, dar începe domnul Onidi. Mulțumesc, doamnă președinte, vă mulțumesc tuturor pentru aceste comentarii importante. În ceea ce privește tendința, nu aș uh, încerca să fac o estimare a numărului total de migranți la sfârșitul anului. Ce constatăm astăzi este uh, similar cu situația de anul trecut. Cifrele nu sunt diferite, nici uh, statele de origine ale migranților nu sunt diferite și nici punctele de îmbarcare, dacă pot să spun așa. Ce diferență notabilă am încercat să subliniez este că au crescut, uh, a crescut numărul de persoane sosite din Egipt, ceea ce este îngrijorător și discutăm constant cu autoritățile egiptene pentru a uh, detecta deficiențe în sistemul uh, de acolo și de asemenea să vedem ce se întâmplă cu o altă diferență care este provocată de uh, lăcomia tot mai mare a celor care uh, introduc ilegal migranți, care a dus la o sporire a numerelor față de anul trecut. Așadar, um, categoriile de migranți uh, încă diferă în funcție de ruta pe care vin, fie prin Balcan, fie prin Mediterană. E clar că în, pe ruta mediteraneană avem uh, mai mulți migranți economici decât uh, pe partea cealaltă. În ceea ce privește hotspoturile, conceptul acesta nu are încă niciun an vechime. Nu aș spune că hotspoturile nu funcționează, ci că sunt un succes fantastic. Sigur că e loc de mai bine și cred că la un moment dat uh, vom avea posibilitatea să tragem niște concluzii, poate după primul an de funcționare a hotspoturilor, uh, poate la sfârșitul verii, să vedem uh, ce fel de ameliorări se pot face. Eu nu cred că hotspoturile uh, nu au uh, reprezentanții EASO și ai Frontex. Cred că a fost o Uh, coincidență nefericită ce spuneți dumneavoastră și, după cum a spus și colega de la UNHCR, sigur că mm, promisiunile nu corespund cu realitatea, dar sunt oameni pe teren și pot să vă spun că noi, uh, Comisia Europeană, avem trei persoane care fac inspecții la modul activ în hotspoturi cu ajutorul organizațiilor internaționale ca să ne asigurăm că putem uh, reacționa rapid în caz că e nevoie de uh, ameliorări. Cred că principala deficiență a hotspoturilor este că ele au o funcționare foarte limitată. Uh, sunt acolo, practic există pentru a permite identificarea, înregistrarea și uh, un pas foarte important de a obține, de a oferi consiliere, foarte important din partea EASO pentru ca migranții să afle ce opțiuni au, însă hotspoturile nu pot lua locul unor uh, cazări adecvate, unor centre de reabilitare, de educație, uh, mai ales pentru minori. Este uh, un aspect diferit și probabil că dacă ținem cont de evoluția hotspoturilor, putem descoperi în ce măsură s-ar putea obține mai multe garanții. Apoi, în ceea ce privește situația din Italia, trebuie să laud uh, autoritățile italiene, pentru că în ceea ce privește capacitatea, inclusiv capacitatea de primire, trecem de la 125.000 de locuri câte sunt astăzi la 200.000 de locuri uh, la sfârșitul verii. E un efort extraordinar din partea italienilor, le stăm la dispoziție, dorim să-i ajutăm, avem uh, finanțare disponibilă, dar oricum efortul e mare. Uh, dorim să se ajungă la crearea de locuințe uh, sigure, mai ales pentru minori, iar ar fi foarte important pentru că acești minori să poată să fie găzduiți și ajutați până când li se va oferi o soluție mai durabilă. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Onidi, doamnă McGuinness. Thank you very much. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să mă refer la unele din întrebările uh, referitoare la um, posibilitățile de a ameliora munca cu refugiații. Sunt de acord cu ce a spus domnul Onidi în acest sens. E important că procedurile standard uh, operaționale au fost încheiate abia în mai pentru hotspoturile din Italia. Și ce trebuie făcut este să ne asigurăm că funcționează bine coordonarea între diferiții actori și diferitele agenții. Încheierea acestor proceduri operaționale este foarte importantă și recomandăm um, o procedură similară și pentru minorii neînsoțiți. În legătură cu minorii neînsoțiți, ce am recomandat noi uh, a fost uh, să se um, să se abordeze uh, lucrurile din perspectiva protecției copilului. Ar trebui să fie uh, cea mai bună abordare administrativă în ceea ce privește procedurile și astfel cred că vom uh, garanta că se respectă interesul minorilor, că ei au acces um, la tutelare și că um, lucrurile se întâmplă în favoarea lor. Transferul este doar um, un element din uh, imaginea de ansamblu e important să ținem cont de uh, persoanele identificate în statele membre care au legături cu persoane din alte state membre și trebuie să fie susținute aceste persoane pentru a permite reîntregirea familială. Însă, uh, în teorie e simplu, în practică uh, e dificil. Sunt state membre care lucrează pentru a identifica astfel de minori neînsoțiți și copii um, despărțiți de părinți, în Grecia, pot să vă dau un exemplu, s-a început în 8 iunie un exercițiu de preînregistrare din partea autorităților elene în colaborare cu UNHCR și EASO pentru a se preregistra cât mai multe persoane în Grecia ca să facem față uh, cazurilor persoanelor care sunt acum blocate în Grecia și ca să identificăm persoanele vulnerabile, minorii neînsoțiți și cei eligibili pentru uh, transfer dar trebuie să avem apoi uh, legături cu unități Dublin din alte state membre pentru a ne asigura că acest lucru se întâmplă și acest lucru trebuie să meargă în paralel cu sistemul de transfer. Încă un lucru, ce cerem noi foarte mult, de mult timp, sunt uh, căile, uh, jurid, căile legale de acces. Persoane care nu sunt încă în Europa, dar care au nevoie de protecție, care au nevoie de transfer sau relocare. Și uh, Trebuie neapărat să rezolvăm această problemă. S-a constatat, într-adevăr, că numărul de transfer a fost foarte mic, dar dacă ne uităm la numărul de relocări, vedem că acesta este doar de 7.000 și ceva. Trebuie să transmitem un mesaj celor care intenționează să uh, înceapă o călătorie dificilă prin Marea Mediterană, prin Marea Egee și trebuie să le atragem atenția că nu e nevoie să o ia pe aceste rute pentru că sunt alternative. Sunt căi legale de a ajunge aici, însă um, numărul de persoane care le-a folosit este prea mic deocamdată. Noi am cerut relocarea a 10% din sirienii din regiune, e vorba cam de 5.000, Uh, trebuie să ne asigurăm, de asemenea, că uh, acordul cu Turcia funcționează și celelalte sisteme existente cu Turcia și trebuie să ne asigurăm și că uh, relocările din alte state, Liban și Iordania, funcționează și ele. Așadar, trebuie să punem accentul pe transfer, dar nu putem să lăsăm doar Grecia și Italia să gestioneze aceste lucruri. Toate statele membre trebuie să fie la înălțime în ceea ce privește transferul. Mulțumesc, doamnă McGuinness. Mulțumesc, domnule Onidi. Trecem acum la următorul punct uh, al ordinii de zi de astăzi, reforma Dublin. Dragi colegi, în 4 mai 2016, Comisia a prezentat propunerea de revizuire a regulamentului Dublin 3. Propunerea este elementul central al primului pachet de reformă din sistemul european comun de azil. Reforma CAS are drept obiectiv ameliorarea deficiențelor um, care au devenit evidente în timpul crizei refugiaților. Propunerea aceasta are legătură cu alte două propuneri anterioare ale Comisiei, așa numitul um, mecanism de transfer de criză la care domnul Kirkhope este raportor și propunerea de modificare a regulamentului Dublin 3 în ceea ce privește stabilirea statului membru responsabil pentru examinarea cererii de protecție internațională pentru minorii neînsoțiți, la care doamna Wikström este raportor. La începutul acestui an, Comisia s-a consultat cu grupurile politice în ceea ce privește reforma sistemului Dublin, iar în comunicarea din 6 aprilie, Comisia a stabilit două abordări posibile pentru o reformă a CEAS. Avem plăcerea de a-l uh, primi astăzi alături de noi pe domnul Mușel, director pentru migrație și protecție la Comisia Europeană, pentru a ne prezenta propunerea. Domnule Mușel, aveți cuvântul. Merci, Madame la Présidente. Uh, the Commission has... Mulțumesc, doamna președinte. După cum știți, Comisia și-a prezentat uh, acum peste o lună propunerea de reformă a sistemului Dublin face parte din pachetul de propuneri pe care le-am pregătit cu obiectivul de a reforma complet sistemul european comun de azil. Desigur, propunerea Dublin este cea mai uh, delicată, cea mai dificilă pe plan politic, dar și cea mai importantă în ceea ce privește uh, schimbarea, modificarea sistemului european de azil. Știm cu toții că menținerea status quo-ului nu este o opțiune. Niciun stat membru nu poate să facă față unei crize ca cea de anul trecut. Uh, în locul Greciei, în locul Italiei, niciun alt stat membru nu ar fi putut să facă față situației cu sistemul Dublin actual. Deci avem două sugestii pentru reformarea sistemului Dublin. În primul rând dorim ca regulile Dublin să fie mai eficiente și în al doilea rând să se adauge ceea ce a cerut Parlamentul European de mult timp și anume un element de solidaritate, de echitate uh, la acest sistem pentru ca uh, statele membre să nu uh, fie expuse unei protecții excesive în ceea ce privește azilul. Aș dori să mă refer la două aspecte. În primul rând, eficiența sistemului. Vor exista termene mai scurte pentru trimiterea cererilor de transfer, pentru primirea răspunsurilor și pentru transferarea solicitanților de azil între statele membre. Foarte important, posibilitatea actuală de uh, transfer de responsabilitate între statele membre este uh, eliminată. Așadar, în abordarea viitoare, uh, Odată ce un stat membru a fost desemnat ca fiind responsabil, nu poate să uh, renunțe la responsabilitate. Aceasta va rămâne valabilă. Acesta este un element de descurajare a transferurilor secundare. Și mai avem încă un element uh, există obligația juridică ca solicitanții de azil să rămână în statul membru care este responsabil de cererea lor. Așadar, trebuie să uh, combatem transferurile secundare dacă dorim realmente ca sistemul să fie uh, solid Trebuie să evităm uh, posibilitatea ca migranții să se joace cu regulile și să uh, dăuneze mecanismului de solidaritate prin uh, transferurile secundare. Trec acum la mecanismul de solidaritate. De fapt, îi spunem mecanism de corecție. Acesta presupune un calcul automat al numărului de persoane care să fie corect în sistem și acest lucru se va face pe două criterii simple. Se vor lua două criterii de referință, dimensiunea țării, populația și uh, PIB-ul țării. Deci populația și PIB-ul vor fi cele două criterii pentru a se stabili care este un număr corect de uh, solicitanți de azil și sistemul va calcula numărul de cereri zi de zi și după ce se, dacă se va depăși uh, pragul de referință de 150%, vom considera că este o presiune disproporționată și deci, după ce se va depăși acest uh, prag, va uh, intra sistemul de uh, transfer. Acest sistem va include și numărul de persoane care au fost transferate de statele membre. Așadar, dorim să incorporăm și, sistemul, și elementul de relocare, ca să încurajăm statele membre să dezvolte căi de acces uh, legale în Europa, după cum a spus reprezentanta UNHCR chiar uh, adineuri. Un element controversat este că există posibilitatea de a nu participa temporar la uh, transferuri. În acel caz, trebuie să se ofere o uh, contribuție uh, de solidaritate de, uh, 2000, de 2500 de euro per uh, solicitant de azil. Bani care să fie transferați uh, celuilalt stat membru. Uh, Astfel vom permite flexibilitate statelor membre și, de asemenea, suma prevăzută este destul de mare, și adică nu dorim să încurajăm uh, utilizarea acestei posibilități. Știu că unii dintre membrii comisiei dumneavoastră ar fi preferat uh, opțiunea a doua din comunicare. După cum spunea și doamna președinte, uh, și anume să eliminăm criteriul geografic, uh, punctul de intrare al migranților, a migranților, dar am ascultat toate părțile interesate și considerăm că propunerea făcută de noi are șanse să fie adoptată în codecizie. Nu are sens ca noi, Comisia, să propunem uh, o propunere minunată pe hârtie, dar care nu va avea nicio șansă la codecizie. Așadar, ce am propus acum este un text uh, care poate face obiectul unui compromis între Consiliu și Parlament. Deci dorim să menținem criteriul uh, de intrare, de punct de intrare, dar am creat acest mecanism pentru a uh, minimiza impactul acestui criteriu. De asemenea, nu am ținut cont de preferințele solicitanților. Deci nu uh, ținem cont de dorința unui solicitant de azil de a merge în Germania, în Suedia sau în Polonia. Nu ținem cont de acest lucru. Ce dezvoltăm noi aici este un sistem european de azil. Ești refugiat, ceri protecție în Europa, nu ceri protecție într-un anume stat membru nu poți să faci mofturi în ce stat membru vrei să mergi. Sigur că unii o să spună bine, dar unii imigranți au anumite competențe lingvistice de care trebuie să țină cont sau au unele calificări. Um, noi am decis să nu ținem cont de aceste lucruri pentru că dorim un sistem rapid, un sistem eficient și funcțional. Dacă începem să adăugăm uh, alte criterii, sistemul va deveni extrem de complex și nu va fi sustenabil. Noi dorim să ne mișcăm repede și să uh, permitem oamenilor să sosească aici și să fie transferați. Unul dintre criteriile pe care le-am modificat este criteriul legat de familie. Am adăugat și uh, frați și surori la uh, definiția familiei și, de asemenea, uh, familie în tranzit. Uneori s-a întâmplat uh, Uh, s-a întâmplat să se formeze familii chiar în timpul tranzitului. Așadar, ce se întâmplă frecvent în cadrul sistemului Dublin este că definiția familiei e prea uh, restrânsă. Acum am extins definiția familiei și sigur că trebuie să combatem și uh, uh, mutările secundare. Pentru că sigur că are sens uh, ca migranții să dorească să fie împreună cu familiile lor și acesta era unul din motivele mutărilor secundare. Ultimul lucru pe care doresc să-l subliniez, aceasta este doar o propunere din multe propuneri. Dacă vrem ca sistemul Dublin să funcționeze, trebuie să asigurăm convergența între toate statele membre în ceea ce privește uh, rata de recunoaștere cineva care depune cererea în Italia trebuie să aibă aceleași șanse ca cineva care depune cererea în Suedia sau în Letonia. Deci ne dorim convergență și aceasta va uh, veni odată cu celelalte propuneri. Deci e vorba de un pachet, trebuie să țineți cont de faptul că este un pachet și că Comisia va face uh, noi propuneri uh, pentru, directiva, pentru mai multe directive uh, din aceeași gamă și uh, să nu priviți această propunere individual. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Mușel. Iar acum o să dau cuvântul doamnei Wikström. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Stimați colegi, în primul rând uh, vreau să mă adresez domnului Michel, reprezentantul Comisiei. Vă mulțumesc pentru prezentare. Vă mulțumesc tuturor uh, colegilor care aveți încredere în mine și mă lăsați să conduc această activitate. În momentul uh, când uh, am pus, când am încheiat sistemul comun de azil acum trei ani, speram că pusesem la punct un sistem care să funcționeze pentru solicitanții de azil și pentru instituții, pentru statele membre chiar și în momentul acela echipa Parlamentului ar fi vrut să facă unele lucruri altfel, dar în general speram că pusesem temeliile unui sistem de azil uh, durabil care să funcționeze ceva mai mult de 2 ani. Iar astăzi este clar că sistemul uh, este un eșec total nu a reușit să le dea azilanților accesul la un sistem corect, nu a reușit să le dea asta autoritățile din statelor membre instrumentele pentru a face față numărului mare de refugiați care vin în Uniunea Europeană. Sistemul n-a reușit, după părerea mea, lucru cel mai important, să câștige încrederea europenilor, a cetățenilor europeni. Ei și de aceea Uh, ne confruntăm cu grupuri xenofobe din ce în ce mai numeroase în toate statele europei. În ultimii ani am încercat uh, să peticim uh, sistemul ăsta, să găsim soluții ad hoc pentru sistemul de comun de azil, dar abia acum avem propuneri pentru reforma fundamentală de care avem nevoie pentru a crea un sistem care să fie în stare să dea rezultate în practică a, putem trage niște învățăminte din trecut ca să construim ceva care să dureze mai mult de 2 ani și să fie durabil o lungă perioadă de vreme în Europa. Comisia a prezentat acum o propunere privind uh, reforma Dublin, Eurodac și ASO și așteptăm acum propunerile pentru celelalte dosare legate de azil. Procedura de azil, directiva de primire, condițiile de azil. Foarte multe dintre ele sunt legate și va fi foarte greu să ne facem o părere despre întreg sistemul propus de comisie până nu vom fi văzut toate aceste propuneri de reformă trebuie să colaborăm foarte strâns uh, comisia noastră, raportorii și diversele echipe care, din diversele dosare care se ocupă de această chestiune pentru a construi un ecosistem coerent. și pentru a ne convinge că aceste instrumente juridice sunt reformate așa cum trebuie. În ce privește regulamentul Dublin, uh, Parlamentul a adoptat cu o majoritate covârșitoare o serie de uh, principii de orientare în uh, raportul Mețola de acum câteva săptămâni. Principiile acestea, vă asigur, mă vor ghida și pe mine în abordarea mea față de reforma regulamentului Dublin. În primul rând, sunt trei criterii de reformă care, după părerea mea, trebuie să fie îndeplinite. În primul rând, oricare este sistemul asupra căruia cădem de acord în acest moment, trebuie să funcționeze în realitate, în teren. Zilele gândurilor frumoase trebuie să ia sfârșit, pentru că solicitanții de azil și europenii uh, merită ca noi, politicienii europeni, să punem la punct un sistem de azil care să funcționeze și care să îi asigure celor care au nevoie de protecție internațională accesul la acest drept în Europa. În al doilea rând, ca sistemul să funcționeze și să funcționeze bine, trebuie să ne asigurăm că se face o distribuție mai corectă a responsabilităților de primire a azilanților între statele membre. Dacă sistemul are o logică prin care doar o mână de state membre își asumă toate responsabilitățile, atunci sistemul o să se fie un eșec încă o dată. De asemenea, trebuie să conștientizăm faptul că dacă avem un asemenea sistem de împărțire a responsabilității în mod corect, nu, asta nu se face foarte ușor, pentru că provocările sunt uriașe și nu pot fi subestimate. Nu putem permite sistemului să dea greș încă o dată dacă nu vede cu realism acest element. Al treilea criteriu Trebuie să fie un sistem care creează stimulente pozitive și care se bazează pe încredere solicitanții de azil care ajung în Europa trebuie să au încredere că sistemul european de azil le va da acces la o audiere corectă și le va asigura protecție dacă îndeplinesc criteriile pentru protecție internațională. Iar statele membre trebuie să aibă încredere că uh, fiecare din cele 28 de state din Europa au stimulentele pentru a juca rolul, inclusiv prin gestionarea granițelor externe ale Uniunii statele membre trebuie să știe că cei care uh, au trecut printr-un proces corect uh, s-a văzut de multe ori că nu îndeplinesc cerințele pentru uh, protecție internațională și aceștia trebuie returnați într-o manieră demnă cetățenii trebuie să aibă încredere că Europa va fi pe măsura idealurilor, se va ridica la înălțimea idealurilor și că instituțiile noastre, europene sau naționale, au capacitatea să facă față fluxului de migranți într-o manieră organizată demnă, astfel încât să se asigure și siguranța cetățenilor europeni. Vreau să vă asigur că împreună cu raportorii din umbră, am început deja să ne ocupăm de acest dosar. Am avut două reuniuni cu raportorii din umbră și uh, avem cam o reuniune pe săptămână până la vacanța de vară, ceea ce e o ambiție din partea noastră. Acestea fiind spuse, nu vreau să vă dau iluzia că o să rezolvăm uh, uh, lucrurile rapid. O să dureze și trebuie să dureze, pentru că avem nevoie de acest timp ca să facem lucrurile cum trebuie. De asemenea, vreau să vă mai spun ceva. Mă întâlnesc mereu cu ONG-urile, cu părțile interesate, cu organizațiile internaționale și cu alții care au experiență din teren apropo de cum funcționează sistemul actual, ca să adunăm idei de a îmbunătăți această propunere. Și în același timp am început deja un proces în care mă întâlnesc cu statele membre și am început poate cu cele mai uh, dificile Uh, pentru că Parlamentul e departe de poziția unor state membre, dar până în cele din urmă trebuie să găsim o poziție comună. Așa că eu cred cu tărie că avem datoria uh, să ieșim din tranșee și să găsim o soluție comună. Nu trebuie să ne luptăm în continuu și să dăm în continuare bătăliile din trecut. Uh, Tre- Președinta, doamna Wingstrom, trebuie să încheiați. Uh, trebuie să discutăm pe masă cu sistemul comun de azil, să avem o activitate creatoare ca să găsim o soluție creatoare care să ducă la încrederea în sistem. Datorăm acest lucru solicitanților de azil, tuturor cei care vor să le asigure refugiaților o primire așa cum trebuie în Europa. Am avut și curiuriașe dar nu ne mai putem permite să facem acest lucru. Stimați colegi, ușa mea va fi mereu deschisă pentru oricine are idei creatoare pentru a soluționa această problemă. Și sunt convinsă că nu numai că putem, dar de data asta trebuie să facem ce trebuie. Mulțumesc foarte mult. Președinte, mulțumesc foarte mult, doamna Wikström. Avem șase persoane, și raportori din umbră, dar nu o văd decât pe doamna Schlein. Doamna de la PPE uh, uh, a însărcinat pe cineva să-i prezinte părerea? Văd că nu. Doamna Schlein, aveți cuvântul. Uh, thanks, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu e niciun mister că nu ne fericește deloc propunerea de reformă a regulamentului Dublin. Este foarte departe ce, ce a votat Parlamentul în raportul Mețola s-a cerut depășirea unor principii inițiale, pentru că era vorba de un mecanism automat de împăr- împărțire a responsabilității între statele membre și era vorba de o centralizare a procesului la nivel european. Acum există un mecanism de corectare a acestei împărțiri corecte, dar nu e foarte clar cum se va activa și cum uh, va funcționa. Criteriul acela e matematic și abstract și nu ține cont de pre- situația prezentă, în care sistemul de primire din unele state membre e deja pe cale de a se prăpuși nu e clar nici cum funcționează excluderea temporară, dacă se poate fi înroită, înrenoită sau dacă statul membru trebuie să-și o motiveze într-un fel sau altul. E, nu știm dacă solidaritatea financiară este suficient iar uh, presiunea asupra primelor state în care soțesc migranții este disproporționată dacă ne gândim în legătură cu verificările de accesibilitate. Sunt aspecte ale textului care trebuie revizuite pentru că se pune problema drepturilor uh, fundamentale și a drepturilor procedurale ale migranților și refugiaților. Firește, preferințele au fost menționate. Parlamentul în trecut a accentuat nevoia de a ține cont de preferințele solicitanților de azil în raportul Keller de anul trecut. Cred că este singura metodă de a evita mișcările secundare, dar dacă am înțeles eu bine, modul în care se face alocarea către statele membre sau din statele membre e un fel de loterie. Sper, pornim de la ideea că niciun stat membru nu va fi gata să joace rolul. Și mi se pare cam cinică viziunea, pentru că unele state membre sunt gata să uh, facă ce trebuie. Și încă o dată mai spun același lucru pentru că ați adus-o în discuție. Nu cred că, de fapt, Comisia uh, Uh, ar fi propus o reformă mai ambițioasă, acesta nu ar fi refușit. Ați fi avut susțineri, uh, susținători chiar și la Consiliu și ați ratat ocazia de a, le, de a face, de a obliga cumva guvernele care nu vor să joace rolul, uh, de a le obliga să-și asume responsabilitatea politică. Totuși trebuie să continuăm, uh, să colaborăm strâns uh, pe marginea acestei reforme. Echipa e foarte bună. Uh, șeful echipei, colega mea, doamna Vestrum, este foarte bună. Deci trebuie să facem tot ce putem ca propunerea aceasta să fie cât mai aproape de ceea ce am solicitat noi la Parlament, nu numai o dată. Și din păcate n-am fost ascultați. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Domnul Jdehovski are acum cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. În numele colegului Mețola vă voi prezenta cele pe care dorește să le spunem. În primul rând vreau să-l salut uh, pe domnul din partea comisiei uh, și ne bucurăm că se încearcă găsirea unei soluții la această situație și le mulțumim că sunt activi uh, cu pregătirea acestor documente care sunt mai aproape de realitate. Acum vreau să vorbesc în nume propriu. Am o întrebare adresată reprezentantului Comisiei. E o întrebare care mi-am pus-o în timpul prezentării. Și vor fi probabil o serie, de fapt, de întrebări scurte ca să ne uh, asigurăm că nu o să mă oprească doamna președintă. În primul rând, cine răspunde de transportul persoanei? Este statul membru de unde începe transportul sau este statul membru uh, al, uh, unde este transferat per, pe, transferată persoana respectivă? Uh, ce se va întâmpla cu persoana respectivă care comite o infracțiune? Unde uh, ajunge în instanță? Cine plătește transportul? Pentru că va fi escortat uh, va fi escortată persoana respectivă. Apoi, cum împiedicăm migrația secundară? Cehia uh, s-a confruntat cu vreo câteva zeci de refugiați irachieni transferați care au plecat cam într-o lună uh, în Germania. I-am tratat foarte bine, le-am pus la dispoziție apartamente, copiii puteau să se ducă la școală și totuși au plecat în Germania. A patra întrebare. Am citit Convenția de la Geneva, poate spre deosebire de mulți alții care n-au citit-o transferul persoanelor prin Europa nu este cumva împotriva Convenției de la Geneva? Convenția de la Geneva, n-am un text în față, dar spune că nicio persoană nu poate fi forțată să locuiască pe un teritoriu anume. A cincea întrebare. În cazul în care apar fenomene de migrație secundară, cine răspunde de persoană? pentru că nu știm exact unde va fi transferată persoana respectivă. Uh, se mută în Germania, se duce în Irak, ce facem? E o situație juridică absolut ridicolă. Așa s-a întrebare. Cum împiedicăm traficul de persoane? Cine va hotărâ apropo de cine este transferat unde? În timpul comunismului în Cehia era o glumă. Dacă uh, mint, uh, dacă cumva mint să cad uh, printr-o gaură în pământ în Germania de vest. Și toată lumea vrea să mintă ca să ajungă în Germania de vest. Și mă tem că așa va fi situația, nu? Mm, toată lumea care ajunge într-un hotspot din Grecia vrea să ajungă în Germania sau în Suedia și nimeni nu o să vrea să ajungă în Cehia. Am vorbit cu oamenii și iată și a șaptea întrebare, care e filozofică și, sigur, apreciez foarte mult ce faceți dumneavoastră, ce face doamna Iotova ă, în misiunea din Sicilia. Dar întrebarea mea filozofică e iată și vreau să-mi răspundeți la ea. Japonia a acceptat numai 15 refugiați anul trecut. Ă, Japonia, Japonia arată suficient de multă solidaritate față de Europa sau sunt xenofob? Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Oisberg. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, uh, doamnă președinte, vă mulțumesc pentru această informație. Sigur, o să dureze. Am auzit că vreo trei ani revizuirea regulamentului Dublin, revi, revizuirea Uh, sistemului comun de azil, a poliției de frontieră, dar timpul contează foarte mult. Uh, în Suedia, de unde vin eu, situația este haotică. Am primit prea mulți refugiați. Și am uh, o întrebare despre Dublin 3. Sigur că ar trebui să fie întrebați unde vor să meargă, uh, dar nu pot să hotărască ei unde merg, dar pot să-și exprimă o dorință. O să-i distribuim uh, ca pe orice alți solicitanți de azil, mă refer la copii aici. Am primit 33 de mii anul trecut și e vorba de tineri, de tineri neînsoțiți, tineri băieți neînsoțiți. Majoritatea dintre ei erau tineri neînsoțiți. Cum îi distribuim între statele membre? Uh, o să facem niște teste uh, apropo de vârsta lor sau îi distribuim cum o fi sau poate că unii dintre ei o să fie trimiși în Cehia, care nu-i locul cel mai bun pentru ei, sau o să se întoarcă din nou în Suedia. Avem aici un coleg din Cehia care a menționat costurile, costurile de transport pentru refugiați. Și astea sunt chestiuni uh, importante statele membre nu sunt gata pentru un sistem comun de azil, pentru o politică comună de azil, dar se întâmplă nimic. Nu s-au făcut progrese. Multe state membre nu fac nimic pentru că nu vor, pur și simplu. Deci trebuie să vedem că e o problemă. Mulțumesc. Domnul Ala O are acum cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. diversele cetățenii au diverse rate de recunoaștere în diversele state, de, state membre. De asta apar fenomenele de migrație secundară și de acest shopping după diversele migrație. Sunt diverse persoane care au trecut prin Ungaria, Germania, Finlanda ca să facă cerere de azil în Suedia până la urmă. Șansa unui refugiat de a fi recunoscut ca solicitant de azil depinde de statul membru care îi prelucrează cererea. Și asta e o problemă care va continua să existe. Chiar și într-un sistem Dublin revizuit Așa că există multe, multe stimulente ca un migrant care nu vine legal să nu se înregistreze în primul stat și fără controle la frontieră nu prea putem să facem nimic uh, cu cei care ajung direct în uh, statul membru unde vor să-și înainteze cererea de azil sau într-un alt stat membru după ce li s-a acordat protecție internațională în primul stat membru. Oamenii nu sosesc în Grecia și în Italia pentru că vor să rămână acolo, ci pentru că știu că de acolo pot să se miște fără opreliș până spre nord. După părerea mea, ar fi sens, uh, ar avea sens ca statele membre să fie obligate să respingă automat uh, cererile celor care arată că vin dintr-un alt stat membru. Și în felul acesta s-ar reduce și presiunea asupra Italiei și Greciei, care pentru mulți migranți sunt țări de tranzit. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Uh, ultimul vorbitor, domnul Radev. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc, domnule Michel, pentru prezentarea pe care ați făcut-o. Cred că reforma propusă de Comisia Europeană nu răspunde la cerințele care au fost formulate de Parlament, de parlament recent. Conform documentului dumneavoastră, solicitanții de azil trebuie să facă cerere în prima, primul stat în care sosesc. Și în felul acesta, țara aceea devine răspunzătoare de ieri. Cu alte cuvinte, nu se schimbă situația din acest moment. Asta e situația în Grecia și probabil Bulgaria în viitor. Criza migrației de la ora actuală a arătat că sistemul nu funcționează și trebuie să-l modificăm. E clar că acele persoane nu vor să rămână în țara în care sosesc prima dată și vor să ajungă în Germania sau în țările nordice. N-ați propus ceva diferit față de ce există acum. Aveți inclus, ați inclus niște schimbări niște modificări referitoare la concepția despre familie, incluzând și frații și surorile. Sau, eu știu, ideea de familie uh, constituită pe parcurs, pe drum sau după ce au ajuns. Sigur, în felul ăsta o să vedem că toți cei care au sosit sunt într-un fel de legături de familie și sunt uh, îndrituiți să primească protecție internațională. Și cred că se vor face și niște căsătorii care să uh, accelereze procedura. Și încă ceva, persoanele respective n-au documente care să le dovedească identitatea iar căsătorile făcute în uh, taberele de refugiați nu sunt făcute în fața unui, unor autorități. Și persoanele astea nu au un certificat de căsătorie. Deci nu credeți că în felul ăsta tot sistemul va fi distorsionat? Mulțumesc, domnule Radec. Și aș vrea și eu să vă adresez o întrebare, domnule Michel. Puteți, vă rog, să îmi răspundeți foarte clar dacă asta este reforma radicală pe care, uh, despre care am auzit vorbindu-se de la domnul Avramopoulos, pentru că, după cum vedeți, ce ne-ați spus dumneavoastră astăzi, conform cu colegii mei, e o cosmetizare a situației existente. Și mecanismul pe care l-ați propus nu funcționează, așa cum s-a întâmplat și cu mecanismul anterior. Și încă ceva, ce credeți despre mecanismul automat care o să calculeze numărul de persoane? Vorbim de ființe vii. Și aici vorbim de cifre, nu? Majoritatea țărilor aflate la granițele externe se confruntă cu amenințarea unor persoane care trec granița și uneori mm, poliția de frontieră nu-i poate înregistra. Mulțumesc. Merci, Madame la Présidente. Mulțumesc, doamnă președinte, domnul Michel. Nu există o soluție magică. Și dacă îi ascultăm uh, pe deputați, o să vedem că sunt multe contradicții în ceea ce spun, pentru că nu e simplu. Sigur că ne confruntăm cu ființe vii care vor uh, să se mute, care vor să meargă în Germania sau în Suedia. E o realitate. Dacă, așa cum propune Comisia, alegem opțiunea a doua, tot o să apare o migrație secundară. Orice s-ar întâmpla, opțiunea 1 sau opțiunea 2 sau opțiunea 3 sau o altă opțiune creatoare pe care o, o veți inventa dumneavoastră, unul lumea vrea să ducă unde vrea să ducă. Deci trebuie să avem un sistem corect pentru statele membre, dar care să le explice migranților că nu e în interesul lor să se miște de aceea există această convergență în sistemul de azil. Și sunt de acord cu doamna Wikström că trebuie să vedem întreg pachetul de măsuri și să vedem că toate textele juridice sunt consecvente și că trebuie să avansăm cu toate în același ritm. Oamenii o să continuă să facă migrație secundară. Hai să vedem lucrurile în față. Dar dacă reducem dreptul persoanelor care nu aplică regulile în momentul în care vin în Europa, în felul acesta o să creăm un factor care îi oprește, nu un obstacol. Trebuie să le explicăm oamenilor că uh, Uh, fug ca să-și protejeze viața, că le asigurăm protecție în Europa, dar că nu trebuie să abuzeze de reguli. Uh, nu, nu pot să aleagă statul membru și dacă aleg statul membru o să fie trimis și înapoi și o să-și piardă niște drepturi în ceea ce privește alocațiile sau altele. Deci trebuie să ne asigurăm că uh, acești oameni nu încalcă sistemul nostru, pentru că altfel nu va exista niciodată un sistem comun de azil ce propunem noi nu este o, o schimbare cosmetică, e o schimbare fundamentală, pentru că noi creăm o, un sistem de transfer permanent, de facto. Pragul acesta de 150% va fi atins foarte repede în Grecia. Gândiți-vă la numărul de locuitori din Grecia, la numărul de locuitori la PIB-ul Greciei și chiar și în acest moment s-a atins pragul. Chiar acum, în momentul ăsta, s-a atins pragul. Asta înseamnă că o să fim sau o să acționeze pentru Grecia un sistem permanent de transfer. Deci nu suntem așa de departe de opțiunea 2, dar opțiunea 2 nu uh, are nicio șansă să treacă la Consiliu. Haideți să avem o, o discuție constructivă cu Consiliul, nu? Am discutat ceea ce propuneți noastră de foarte multe vreme la libe, adică solidaritatea și un sistem corect. Dar singurul lucru de a face acest lucru este să ajungem la un compromis la Consiliu. Și știți foarte bine că și Consiliul e divizat. Deci trebuie să găsim unitate la Parlament, unitate la Consiliu pentru a ajunge la un compromis rezonabil iar Comisia ascultă toate pozițiile și consideră că ce am prezentat noi, adică opțiunea 1, este cea mai bună cal. Trebuie să vedem cum stă situația realmente în teren pentru a împiedica migrația secundară. Sigur că da, trebuie uh, sunt de acord cu doamna Wenström, trebuie să acționăm la, sistem, la nivel tehnic, să explicăm Uh, cum lucrează sistemul, cine plătește transportul. Propunem acum să fie plătit din bugetul european, de comisie, costul ăsta de transfer. Iar pentru cei care fac mișcări secundare ar fi răspunderea statului membru către, uh, în care a venit uh, statul membru, care să-i trimite înapoi în țara în care ar trebui să fie. Uh, sistemul funcționează, oamenii sunt trimiși înapoi și conform regulamentului Dublin către statul membru care răspunde de ei. Putem să vedem care sunt detaliile, să găsim soluții alternative, suntem flexibili, dar trebuie să avem un mecanism creator și dacă trecem în Consiliu, va fi o mișcare, uh, o schimbare radicală a sistemului de azil. Cât privește preferan, preferințele solicitanților de azil, ne-am gândit foarte mult la chestia asta. Nu este că Uh, am negat de planul această idee. Am analizat-o cu multă atenție. Dar e foarte greu să o punem în aplicare. Problema competențelor lingvistice. Uh, să zicem că vine un azilant care ne spune că vrea să ducă în Polonia pentru că vorbește limba polonă și sosește în Grecia. Cum evaluăm faptul că vorbește el poloneză? Nu, avem acolo profesori, cursuri ca să verificăm și care este nivelul suficient de, polon, de limbă polonă uh, ca să poată să, să lucreze el în Polonia. Nu, sau nu. Sistemul acesta de loterie pe care l-ați descris dumneavoastră, care îl trimite în Cehia. Nu, calificările, diplomele cum să le potrivim uh, cu cerințele statelor membre, cum verificăm diplomele. Deci trebuie să avem un sistem de transfer care să funcționeze. În ultimele luni am văzut deja că persoanele transferate s-au confruntat cu multe dificultăți și noi ne-am confruntat cu ele. Deci hai să nu mai complicăm lucrurile. Să fie simplu, eficient și rapid. Asta este cheia ca sistemul să funcționeze. mi-a spus o întrebare filozofică despre Japonia și sunt de acord cu ce le-a spus. Japonia ar trebui să primească mai multe persoane, ar trebui să se implice în relocare, ar trebui să... Președintele Obama în septembrie la New York a convocat uh, uh o, o conferință și să obțină angajamentul mai multor părți, nu numai Japonia, și țările din Golf ar putea să facă mai mult. Să mai ia și niște sirieni nu, și mulți parteneri internaționali ar putea să facă mult mai multe. Iar în ce privește controlul granițelor interne, nu cred că avem nevoie de controle la granitele interne. Sistemul de hotspot-uri care a fost uh, descris înainte va face ca toată lumea să fie înregistrată. Vor fi înregistrați în prima țară în care au sosit și apoi o să fie în sistem și în momentul în care cineva face o mișcare secundară o să apară în sistem și țara către care sunt trimiști o să apară în sistem și atunci o să fie responsabilitatea statului membru să facă uh, transferul respectiv. Deci cred că sistemul poate să funcționeze, sistemul pe care l-am conceput noi este funcțional, este simplu și este eficient. Evident, suntem gata să îl modificăm ca urmare a discuțiilor cu Parlamentul European, suntem gata să auzim ideile dumneavoastră, să îmbunătățim, dar, cum spuneam, vorbim cu oamenii. Oameni care vor să se ducă către o țară de destinație și uneori dacă îi întreb de ce vor să ducă în Germania, nu știu. Chiar nu știu. Obiectiv nu știu, pur și simplu li se bagă în cap ideea că acolo o să găsească un loc de muncă și când își da seama că nu e așa, s-ar putea să schimbe părerea. Sunt mulți afgani, irachieni, care au solicitat să fie returnați într-o manieră voluntară, pentru că și-au dat seama că ce le-au propus, promis contrabandiștii nu e adevărat. Ce afară pe gard înăuntru nu e viu și natural. Deci ce facem acum? Sistemul acesta de transfer funcționează. Vor, discutăm cu migranții și vedem că foarte mulți dintre ei vor să fie transferați. Deci nu e un sistem matematic rece pe care îl punem în aplicare, ci e un proces și trebuie să îi însoțim pe migranți de-a lungul acestui proces, să informăm apropo de drepturile lor. Trebuie să facem mereu acest lucru în momentul în care sistemul este pus la punct. Și nu se opune Convenției de la Geneva. Convenția de la Geneva vorbește de principiul nereturnării către o țară care nu e sigură. Iar aici vorbim de transferul în Uniunea Europeană, iar țările sunt sigure că ele îndeplinesc Convenția de la Viena. Deci nimeni nu ne critică din acest punct de vedere. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Michel. Dragi colegi, am să fac o excepție pentru doamna Mețola, care este raportor din umbră și care tocmai a sosit pentru că trebuia să prezinte un raport într-o altă comisie. Aveți cuvântul, doamnă Mețola, dar doar pentru două minute. Mulțumesc, doamnă președinte, vă mulțumesc frumos pentru că am dat cuvântul, pot să fiu subțintă. Vreau să mulțumesc comisiei și colegii mele, Cecilia Wikström, pentru faptul că este dispusă să aibă o discuție concretă despre acest dosar, despre direcția în care dorim să ne îndreptăm. Eu cunosc bine situația din țara mea și pot să vă spun care este uh, punctul de vedere al grupului meu, PPE-ul, despre întreaga procedură. Acordul de la Dublin în vigoare nu funcționează. Presiunea asupra statelor de la periferia Europei este uriașă și uh, întregul sistem, așa cum l-am conceput inițial, a fost depășit. Avem nevoie de o reformă a achiului comunitar, o reformă care să se bazeze pe solidaritate și vom coopera cu doamna raportor și comisia ca să găsim o soluție care să poată să fie acceptată de o mare majoritate uh, din Parlament. Și în încheiere vreau să afirm că Vrem să facem tot ce putem pentru a descuraja uh, uh, fluxurile secundare, așa cum ați spus și dumneavoastră. Mulțumesc, doamnă Mețola, doamnă Wikström. Doriți uh, să mai luați cuvântul? Ați vorbit, cred că, destul de mult la început, dar dacă mai uh, doriți să formulați niște observații finale, da, am spus, esențialul, însă aș vrea să mă adresez colegilor, cu atât mai mult cu cât și Roberta a venit în sală, este important să fim uniți și să progresăm etapă cu etapă către un rezultat coerent ca să avem un sistem uh, coerent, uh, solid și vom organiza suficiente întâlniri ca să găsim o poziție comună. Încă o dată va fi o abordare pas cu pas în funcție și de felul în care evoluează celelalte dosare. Și să nu uităm că statele membre sunt la an lumină de poziția Parlamentului European. Nu avem încotro trebuie să facem această uh, modificare. Uneori nu ai încotro în viață. Vă mulțumesc uh, pentru spiritul de cooperare de care cu toții dați dovadă. Mulțumesc, doamnă Viștrom, și mulțumesc și domnului uh, Michel. Uh, alors, chers collègues, Stimați colegi, următorul punct și ultimul de pe ordinea de zi de azi dimineață este prezentarea de către doamna Fayon a proiectului de raport în ce privește propunerea legislativă de modificare a regulamentului 539 din 2001 apropo de transferul Kosovo pe lista țărilor care sunt scutite de viză. Um, această um, reglementare este valabilă doar pentru titulari de pașaport biometric. La uh, întâlnirea de pe 26 mai deja s-a făcut prezentarea inițială a raportului și um, dialogul pentru liberalizarea vizelor a cu Kosovo a fost inițial a fost lansat deja în ianuarie anul trecut acest dialog este independent de faptul că anumite state membre încă nu recunosc uh, în mod oficial statul Kosovo. Dau mai întâi cuvântul doamnei raportor faion și apoi raportorilor din umbră. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Dezbaterea despre Kosovo este um, deosebit de importantă. Kosovo este o societate tânără care se uită înspre noi cu multă uh, speranță. Și vă rog să nu uitați acest lucru. Eu știu foarte bine ce se întâmplă în Kosovo, cunosc toate părțile uh, delicate, toate problemele, însă acum vrem să discutăm despre liberalizarea vizelor și despre progresele pe care le-a făcut uh, țara în ultimul timp. Unii ar putea să spună de ce ne grăbim, pur și simplu pentru că această țară a fost izolată prea mult timp și a îndeplinit mai mult de 9 dintre condițiile, uh, mai mult de 90, mă scuzați, dintre condițiile uh, stabilite în foaia de parcurs, adică dublul condițiilor pe care au trebuit să le îndeplinească celelalte state. Astăzi, cetățenii din Kosovo nu pot să călătorească cu vize decât în patru state europene, ceea ce reprezintă o stare de izolare inacceptabilă, mai ales pentru uh, tineret. De aceea este important să abolim vizele pentru toate statele din UE, ca să dăm tinerilor din regiune aceleași perspective de viitor, pentru că țara lor a fost distrusă de război. Și unii, oricine trebuie să recunoască că cu cât o țară este mai izolată, cu atât favorizez uh, călătoriile ilegale, documentele false, și criminalitatea organizată. Cea mai bună garanție pentru stabilitatea din regiune este uh, o încurajare a uh, dezvoltării economice și faptul că cinci state membre nu recunosc Kosovo pune probleme. Și eu sper sincer că se vor face progrese, dar nu este o uh, condiție pentru a refuza călătoria fără vize. Propunerea Comisiei este foarte clară. Kosovo a îndeplinit toate condițiile din foaia de parcurs pentru liberalizarea vizelor. Și au mai rămas doar două condiții care uh, vor fi puse în aplicare și îndeplinite înainte de adoptarea acestui text de către Parlament și Consiliu. Și vreau să menționez partea cea mai importantă. Este urgent ca Kosovo să ratifice acordul privind uh, frontiera cu Muntenegru. Și chiar dacă această condiție s-a adăugat în timpul procedurii, uh, Kosovo și-a luat angajamentul de a o respecta. Oricum, este o hotărâre care trebuie luată înainte de intrarea în vigoare a acordului pentru liberalizarea vizelor. Stimați colegi, Kosovo a adoptat un sistem modern și foarte sofisticat pentru a um, depista um, infracțiunile penale și pentru a accelera um, anchetele. Și, și Comisia va spune același lucru. Eu sunt convinsă că noile soluții tehnologice, ca de exemplu pașapoartele biometrice care sunt obligatorii, ne vor permite să facem verificări minuțioase la frontieră. Și cooperarea dintre Kosovo și agențiile relevante va permite un schimb de informații constant. Vreau să conchid amintind tuturor că uh, liberalizarea vizelor este un pas tangibil pentru cetățeni, mai ales pentru cetățenii de rând și pentru tineri. Alții, oricum ar fi, se descurcă ca să călătorească. Și trebuie să subliniez faptul că această liberalizare oricum este limitată și oamenii trebuie să fie conștienți de acest lucru și tot timpul spun acest lucru când călătoresc în Kosovo. Noi consolidăm mecanismul pentru suspendarea uh, um, um, um, regimului de uh, scutire de vize exact um, în zilele acestea și în cazul oricăror încălcări acest mecanism ar putea să fie activat. Acum în Europa este foarte important să uh, um, arătăm țărilor care au îndeplinat, îndeplinit criteriile că ținem cont de acest lucru și că uh, le um, acordăm acest regim uh, de scutire de vize. Noi vrem să apropiem Kosovo de Europa, pentru că Kosovo a, a dorit să pună în aplicare toate criteriile pe care noi le-am fixat și sper ca într-un viitor foarte apropiat să putem să-i acordăm această liberalizare a vizelor. Mm, Mulțumesc. Acum dau cuvântul raportorilor din umbră și încep cu doamna Gabriel. Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc doamnei Faion pentru prezentarea proiectului de raport. Suntem cu toții de acord că este important să spunem că atunci când vorbim despre liberalizarea vizelor ne adresăm cetățenilor este unul dintre instrumentele cele mai concrete care de altfel uh, uh, întâlnește parteneriatul nostru cu Kosovo și trebuie să trimitem un mesaj clar. Grupul nostru este pentru liberalizarea vizelor, însă este foarte important să nu se aducă atingere credibilității Parlamentului European, pentru că toate criteriile trebuie să fie respectate. În această ordine de idei vreau să insist asupra faptului că cele două criterii care încă nu au fost îndeplinite trebuie neapărat să fie și ele respectate. De ce insistăm pe aceste două criterii? Deoarece insistăm în paralel și pe o altă idee. Noi, Parlamentul, nu putem să acceptăm incoerențe care apoi riscă să fie uh, interpretate greșit uh, în momentul în care se va vorbi despre punerea în aplicare a tuturor criteriilor. Deci este important pentru credibilitatea noastră, dar și pentru credibilitatea Kosovo sau uh, pentru uh, imaginea pe care o vor avea uh, țările care sunt, uh, celelalte țări care sunt uh, angajate în acest proces de liberalizare a vizelor. În ceea ce privește gestionarea frontierelor, acordul uh, cu Muntenegru trebuie neapărat să fie semnat și pus în aplicare și vreau să vă amintesc că avem o decizie datată de pe 15 martie de crearea unei comisii internaționale și acum finalizarea acestui proces este foarte important. Vă amintesc că noi, Uniunea Europeană, avem uh, acest principiu de bază și anume că nu vrem să se pună vreodată sub semnul întrebării uh, integritatea teritorială um, a unui stat membru. Al doilea criteriu, lupta împotriva criminalității organizate. Apreciem toate eforturile făcute în această direcție, dar vrem să vedem și rezultate tangibile. Și aceste rezultate tangibile sunt o condiție uh, prealabilă pentru acordarea liberalizării vizelor și este nevoie de informații mai multe apropo de aceste provocări care încă uh, rămân valabile. În sfârșit, am insistat vorbind despre criterii și mm, mm, le um, subliniez pentru că știm că um, există cinci state membre care încă nu recunosc statul Kosovo. Cred că trebuie să fim prudenți și conștienți de faptul că atunci când vorbim despre uh, un stat nerecunoscut, păi atunci ce se va întâmpla cu documentele de călătorie emise de statul respectiv? dar totul este foarte bine explicat în raport. Felicitări de altfel, doamnă Fayon. Statele membre s-au angajat în procesul de liberalizare uh, de vize pentru Kosovo cu condiția ca toate criteriile să fie îndeplinite și fără ca această liberalizare să le afecteze poziția oficială în ce privește statutul Kosovo. Deci este răspunderea noastră de oameni politici ca prin intermediul liberalizării vizelor să contribuim la consolidarea parteneriatelor cu Kosovo spre beneficiul cetățenilor, dar este de asemenea de răspunderea noastră să fim credibili și să respectăm acest principiu al uh, criteriilor uh, îndeplinite uh, în proces de 100%. Mulțumesc, doamnă Gabriel. Dragi colegi, Interpreții au fost amabili și ne-au acordat câteva minute suplimentare, de aceea acum am să limitez timpul de vorbire la un minut pe, eh, de persoană și dau cuvântul doamnei Spinele. Mulțumesc, <laughs> doamnă președinte. Vreau să iau eh, cuvântul în numele colegei Marie Cristin Vergia, care este raportare din umbră la acest eh, raport. Noi suntem pentru liberalizarea vizelor, însă spunem și noi că toate criteriile trebuie să fie respectate. Sunt multe criterii, 98 de criterii pentru Kosovo. Și vizează subiecte deja citate, lupta împotriva corupției, împotriva criminalității organizate, respectarea drepturilor omului, mai ales a romilor. De aceea, în acest context, trebuie să amintim că cetățenii din Kosovo care uh, au primit statutul de azil politic în alte state membre și mai ales în Franța, vor avea un statut special deci este un alt criteriu care nu este respectat. Și pe 7 martie, Comisia de la Veneția, de pe lângă Consiliul Europei, a reamintit faptul că Kosovo încă are nevoie de mecanisme independente pentru a controla respectarea drepturilor omului. Vă mulțumesc! Si, Madame Spinelli, le, le dernier... Mulțumesc, doamnă Spinelli. Domnul Buchner este ultimul uh, de pe lista vorbitorilor. Sper că v-am pronunțat bine numele. Thank you, Chair. Uh, I'm speaking... Mulțumesc, uh, doamna uh, președinte. Vorbesc în numele doamnei Lunacek, care regretă că nu a putut să fie prezentă. Am să citesc textul. Salutăm uh, această decizie pe care o așteptam de mult timp din partea Comisiei Europene de a recomanda liberalizarea vizelor pentru Kosovo. Subliniem cât de importantă este această liberalizare pentru cetățenii din Kosovo. Ne dorim uh, o încheiere rapidă a acestei proceduri și o intrare în vigoare la fel de rapidă a regulamentului modificat ca să permită cetățenilor din Kosovo să uh, beneficieze de ea. Mulțumim, doamnei raportor, pentru că recunoaște importanța acestei propuneri și pentru faptul că a stabilit un calendar ambițios și pentru faptul că deja a prezentat un proiect de raport ca să nu mai întârziem uh, procedura, nu vom depune niciun fel de amendamente. Liberalizarea vizelor este o modalitate de a promova uh, uh contactele directe între uh, uh, oameni și de a strânge legăturile dintre um, um, Europa și vecinii săi. Kosovo este singura țară din Bal Occidental care din 2010 a cerut liberalizarea vizelor, dar nu a putut să o obțină. Spre deosebire de toate celelalte state din regiune, Kosovo este singura țară a cărei cetățeni au nevoie de viză pentru a uh, călători în Uniunea Europeană, ceea ce a creat uh, un sentiment de uh, frustrare printre cetățenii kosovari pentru că ei se simt uh, cetățeni de mâna a doua și se simt blocați. De aceea trebuie însă să cerem um, autorităților din Kosovo să îndeplinească ultimele două criterii, și anume să existe o bază de dată care să fie comunicate cu toate condamnările pentru uh, corupție și implicare în rețelele criminale și de asemenea trebuie implementat acordul privind frontiera cu Muntenegru. Fiecare țară așa cum se întâmplă acum cu Kosovo, Georgia, Ucraina sau Turcia, trebuie să beneficieze de regimul de liberalizare de vize în funcție de propriile sale performanțe și nu trebuie tratată uh, la pachet. Domnule Buchner, îmi pare rău, dar nu mai aveți timp, spune doamna președinte. Acum dau cuvântul doamnei Schmidt, care reprezintă Comisia Europeană. Um, thank you very much, uh, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. În numele Comisiei vreau să mulțumesc doamnei raportor pentru faptul că a pregătit acest raport atât de rapid. Mulțumesc pentru felul în care um, a, și-a estimat aprecierea pentru propunerea Comisiei. Noi am uh, vegheat la îndeplinirea tuturor criteriilor, inclusiv ultimele două din foaia de parcurs. Comisia va informa colegislatorii de îndată ce toate aceste criterii uh, um, au fost îndeplinite. Și acum dau, dau cuvântul colegului Martin Benedet, care vine de la uh, Direcția Generală Afaceri Interne, care vă poate spune exact în ce stadiu se află îndeplinirea ultimelor două criterii. Mulțumesc, Gabi, mulțumesc, doamnă președinte, doar în, în foarte succint apropo de cele două criterii, ultimele două pe care le-a menționat toată lumea astăzi, știm că guvernul din Kosovo este pe deplin eh, implicat pentru a ratifica acordul cu Muntenegru, așa cum probabil ați văzut eh, și în presă, este un acord foarte controversat pe plan național, deci trebuie să găsească momentul potrivit eh, pentru a ratifica acest acord, astfel încât toți actorii politici din Kosovo să fie de acord și ca acest acord să poată să fie sprijinit și să fie ratificat. Uh, deci calendarul uh, nu se află total sub controlul guvernului, dar, cum spuneam, guvernul dorește să ratifice acest acord, care este rezultatul unei uh, proces de negociere îndelungat cu Muntenegru. În ce privește uh, toate aceste uh, informații privind persoanele urmărite penal pentru cazuri de corupție sau pentru implicarea în rețele criminale, uh, numărul total este de 33 de asemenea uh, anchete. Au existat 17 condamnări efective și 15 procese penale sunt în curs de desfășurare. Deci cam jumătate dintre Uh, toate cazurile pe care uh, Kosovo le, le urmărește, în toate au existat uh, proceduri penale, ceea ce nu înseamnă însă că avem și toate rezultatele. Dacă este să interpretez literal criteriul, ne-am spus că vrem rezultate pentru toate aceste procese. Într-unul singur știm că a existat o condamnare în primă instanță, dar pentru toate celelalte 14 din cele 15. Ne așteptăm să vedem care sunt rezultatele, cel puțin uh, sentințele în primă instanță uh, în următoarele săptămâni, dar de îndată ce primim informații, bineînțeles că le împărtășim uh, Parlamentului și Consiliului. Mulțumesc pentru aceste informații. Tania, mai dorești să iei cuvântul? Te rog. Vreau să mulțumesc. Mulțumesc colegilor pentru contribuții, mulțumesc și Comisiei pentru informații și, de fapt, sunt recunoscătoare colegilor pentru că dau dovadă de o atitudine pozitivă. V-am trimis toate informațiile și sper din suflet că ultimele două cerințe vor fi îndeplinite înainte ca acest uh, regim de liberalizare a vizelor să intre în vigoare. Dar dați-mi voie să insist asupra faptului că au fost 90, mai mult de 90 de criterii uh, tehnice de respectat și noi trebuie să fim coerenți, că atunci când toate aceste criterii sunt îndeplinite, să nu mai adăugăm condiții politice suplimentare și să judecăm, să evaluăm fiecare țară uh, în funcție de propriile sale performanțe. Iar uh, în ce privește acordul uh, cu Muntenegru, el a apărut așa în ultimul timp, nu fusese o condiție înainte și să facem în așa fel încât această abolire a vizelor să intre în vigoare cât mai repede cu putință. Mulțumesc, doamnă Faion, stimați colegi, vreau să mulțumesc tuturor pentru participare la întâlnirea noastră de azi dimineață. Termenul pentru um, raportul doamnei Faion este 24 iunie la orele 12, termenul pentru depunerea amendamentelor și vreau să vă spun că după amiază vom continua cu rezultatele misiunii care a avut loc la Viena și cu audierea privind drepturile fundamentale în Uniunea Europeană în 2015. Vă urez o zi plăcută tuturor!